Doamnelor și domnilor, începem. Atenție, vă rog. Avem o ordine de zi foarte încărcată, deci cred că ar fi bine să începem de pe acum. Haideți să trecem la adoptarea ordinii de zi. Sunt obiecții? Ordinea de zi este adoptată. Dar sunt niște modificări legate de ordinea punctelor din cauza unor uh, anunțuri de ultimă oră și anume faptul că ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană nu poate să fie prezent la această reuniune, deci punctul numărul 9 va fi modificat și anume se va desfășura după amiază, înainte de punctul 13. Punctele 14 și 15 vor fi discutate dimineață, după punctul 10. Cu aceste modificări ale ordinii de zi, trecem mai departe la punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale ultimelor reuniuni din 19 aprilie, 27-28 aprilie, și 5 mai. Acestea se vor considera adoptate dacă nu sunt propuse modificări până la sfârșitul reuniunii prezente. La punctul comunicările președintelui, vreau să vă spun că o listă a tuturor uh, scrisorilor primite a fost distribuită, ați văzut-o, dacă vă interesează vreun punct Specific vă rog să vă adresați respectivele întrebări prin secretariat. De asemenea, newsletterul nostru a fost publicat și distribuit prin uh, intermediul secretariatului nostru, care face o treabă foarte bună. Și vreau să vă spun că această reuniune va fi transmisă prin internet, desigur, excepție făcând părțile reuniunii care se desfășoară cu ușile închise, astăzi și mâine. În cele din urmă vreau să vă spun că domnul Vladimir de Dobler, asistentul comisiei noastre, se află în dreapta mea și că va părăsi Parlamentul în curând. Îi urăm mult succes în carieră și în numele comisiei noastre vreau să-i mulțumesc pentru munca excelentă pe care a depus-o și față, pentru devotamentul față de această comisie. Membrii mai vechi ai comisiei noastre își amintesc, poate, comportamentul său excepțional și curajul de care a dat dovadă în timpul misiunii de la Mumbai din uh, timpul atacurilor teroriste. Mulțumim, Vladimir, și mult noroc! Point Punctul 4. Votare. Raportul privind aderarea statelor membre la Convenția referitoare la expozițiile internaționale semnată la Paris la 22 noiembrie 1928. Raportor este domnul George Sabin Cutaș din partea grupului Socialiști și Democrați. Este vorba de avizul conform, deci amendamentele nu au putut fi admise. Vom vota electronic ca să vedem care este rezultatul exact. S-a deschis votul pentru. Against. No, that's Ah. Ah, Sorry, sorry, sorry. The vote is open. S-a deschis votul. Votes. The vote is closed. S-a închis votul. So it was adopted by... Și proiectul se adoptă cu 22 de voturi pentru și două abțineri. Felicitări raportorului. Unde este domnul Cutaș? Vă felicit. Let's move to point five. Haideți să trecem acum la punctul 5. Este vorba tot de un vot privind raportul, proiectul de aviz privind regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în Uniunea Europeană în perspectiva reformei politicii comune de pescuit. Reports, uh, was prepared by... Raportul a fost realizat de Yannick Jadot. Au fost depuse 22 de amendamente la proiectul de aviz și vom începe, deci, cu votarea amendamentelor. Între timp au fost depuse și câteva amendamente de compromis Deci, dacă vor fi adoptate, majoritatea amendamentelor inițiale vor fi caduce. Haideți să începem cu amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci amendamentele 1 până la 5 sunt retrase sau caduce. Trecem la amendamentul de compromis numărul 2, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 la alineatul 2A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, abțineri, președintele rectifică, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 este caduc. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final privind proiectul de aviz, astfel modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru și două abțineri. Felicitări, Ianic Jadot! Uh, Trecem la punctul numărul 6 și votăm. Este vorba despre un raport elaborat de mine privitor la controlul de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Au fost depuse 17 amendamente. Începem așadar cu votarea amendamentelor. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem și o verificare electronică pentru amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri o să facem o verificare electronică. S-a deschis votul. Votăm amendamentul 17. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 14 pentru, amendamentul 14, spune președintele, pentru, împotrivă,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 Se adoptă. Vot final pentru acest raport, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru, două abțineri. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Din nou vom vota Este vorba despre un aviz privind Serviciul European pentru Acțiune Externă al Uniunii Europene. Raportorul nostru a fost Ian Zaradil. Au fost depuse 9 amendamente. Vom începe așadar cu votul amendamentelor. Există și amendamente de compromis. Spre exemplu, Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Eh, amendment number one, separate vote on... Amendamentul 1, vot separat pentru punctul E, pentru că celelalte puncte sunt caduce. Deci votăm Punctul E, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Președintele reia. Votăm amendamentul 7, spune președintele. Vot pe părți. Se votează doar a doua parte, vot separat, pentru a doua parte a amendamentului 7 se referă la președintele delegației și așa mai departe. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Doriți să luați cuvântul? Da, domnule președinte, cred că trebuie să votăm și a doua parte a amendamentului 5, dacă nu mă înșel. Da, aveți dreptate, spune președintele. Revenim așadar la a doua parte a amendamentului 5. Doar prima parte a fost caducă, așadar pentru a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Este unul pe un considerent. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final. Deschidem votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului, domnului Ian Zaradin.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 We move to points, uh, eight. Trecem acum mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi. Vă rog puțină atenție, fiindcă nu ne-am încheiat lucrările încă. Vă rog frumos. Îi rog pe cei care nu sunt membri ai comisiei noastre să facă liniște. Punctul 8 de pe ordinea de zi Responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale. Este vorba de un prim schimb de opinii. Raportorul este Harlem Desir de la Socialiști și Democrați. Așa cum am aflat la audierea noastră privind această chestiune, poziția Uniunii Europene privind responsabilitatea socială a întreprinderilor este una complexă. Acordurile comerciale semnate în ultimii ani între Uniunea Europeană și țările ACP oglindesc abordarea Uniunii Europene prin care dorește să-și armonizeze politicile, mai ales aducând la oaltă politicile de securitate și politicile comerciale, precum și politicile ce vizează drepturile omului, statul de drept, democrația și buna guvernanță. Cea mai recentă comunicare a Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, a, comunicarea Comisiei a fost publicată în 2006 și pune accent pe importanța CSR-urilor și um, pune accent pe inițiativa întreprinderilor. Se încearcă promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor în acest sens, iar în ceea ce este programul pentru 2010, cum va, fi o, va exista o comunicare a Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, unde se va discuta modul în care se publică informații de mediu înconjurător, de guvern și de guvernanță a întreprinderilor și acest uh, lucru în lumina uh, ultimelor evoluții europene se subliniază modul în care se poate uh, sprijini, se pot sprijini instrumentele de responsabilitate socială a întreprinderilor, cum ar fi UN Global uh, Compact, orientările OCDE în ceea ce privește întreprinderilor, întreprinderile și uh, standardele privind responsabilitatea socială internațională. Iată deci, dau acum cuvântul domnului raportor. Domnule Dezir, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Domnul președinte, întrebe vorbitorul, vă rog frumos să faceți liniște și să fiți atenți. Raportorul, în urma audierii din luna februarie în această comisie și înainte de examinarea proiectului de raport și proiectului de rezoluție, care va avea loc pe 22 iunie, vreau să vă mulțumesc uh, ocazia de a vă prezenta oral documentul de lucru care cred, care, pe care cred că îl primiți acum, care nu există deocamdată decât în franceză. Domnul președinte, întrerupe vorbitorul, vă rog frumos, nu vă mai agitați atât, faceți liniște și ascultați-l pe domnul raportor. Vă rog foarte frumos. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul raportor. E bine pentru cetățenii europeni, iar acest lucru se manifestă din ce în ce mai pregnant peste tot prin lume. Schimburile comerciale trebuie să-și aducă contribuția dezvoltării economice, ocupării locurilor de muncă și a îmbunătățirii traiului. În momentul în care perturbă situația locurilor de muncă sau încalcă drepturile sociale sau de mediu, e bine, atunci um, creează critică și opoziție. Comisarul pentru Comerț, la, în declarațiile sale a folosit această formulă a faptului că comerțul nu este un uh, scop în sine, ci un instrument european care vizează atingerea unor obiective economice, bineînțeles, dar și obiective sociale și de dezvoltare. În egală măsură, în ceea ce privește politica comercială comună a Uniunii Europene, reprezint, acesta este uh, instrumentul cel mai vechi de politică externă al comunităților, comunității europene, ceea ce ne permite să includem aici reguli privind globalizarea. Uh, Uniunea Europeană și-a combinat deja politica comercială cu alte obiective. Bineînțeles, aceste obiective sunt uh, obiective generale ale uh, ONU. Este vorba de mm, obiectivele milenare pentru dezvoltare și dezvoltare durabilă. Mai precis, din 2006 avem, uh, există o armonizare între obiectivul de promovare a unei munci decente și politica noastră comercială de altfel uh, și politica noastră de dezvoltare, iar noi știm foarte bine că uh, prin sistemul de preferințe generalizate plus uh, și prin alte mm, dosare, cum ar fi accesul la medicamente generice în cadrul OMC, odată cu revizuirea acordului privind drepturile de proprietate intelectuală, a trebuit să îmbinăm regulile comerciale cu alte obiective sociale uh, și, încă o dată, obiective care se leagă de obiectivele globale de dezvoltare. Liberalizarea comercială este dominată de o concurență feroce între țări pentru a atrage investițiilor străine și uh, ceea ce duce la o sporire a concurenței între întreprinderi. Criza financiară, care a devenit o criză economică și una socială peste tot în lume, chiar uh, dacă se face mai resimțită în Europa decât în alte societăți. Am văzut că această societate bazată pe schimburi trebuie să fie mai bine reglementată și acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul societății, în detrimentul ocupării forței de muncă, a cetățenilor sau a mediului înconjurător. Acest lucru s-a, discutat și la Copenhaga, chiar dacă într-o fază incipientă. Bun, Europa trebuie să dea dovadă de coerență politică și democratică, trebuie să uh, Uh, includă în schimburile, finan- în schimburile comerciale garanții mai clare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă uh, și a drepturilor sociale, precum și respectul drepturilor, uh, respectul regulilor internaționale care există în acest domeniu. Acestea sunt obiectivele ONU, dar bineînțeles și cele ale Uniunii Europene, iar în acest fel răspundem și așteptărilor cetățenilor. Responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor intră în cadrul acestor obiective globale, în ceea ce privește multinaționalele, mai ales care au devenit principalii actori ai comerțului mondial prin filiale, filialele lor numeroase, acestea reprezintă pentru Uniunea Europeană în cadrul schimburilor comerciale trei mize foarte importante, una morală, fiindcă este vorba de întreprinderile noastre, fiindcă acesta trebuie să respecte uh, să-și respecte responsabilitatea socială și se pune întrebarea dacă se face acest lucru sau nu în țările în curs de dezvoltare, în țările partenere, acolo unde legislația socială și de mediu este mai puțin pusă la punct decât în Uniunea Europeană și mai greu de aplicat, bineînțeles, există și o miză economică și una socială, fiindcă nerespectarea normelor sociale și de mediu ar putea să reprezinte un dumping social care uh, prejudicează producției de produse și servicii la nivel european și, bineînțeles, afectează negativ lucrătorii și creativitatea la nivel uh, european și există și o miză politică. Este vorba de, de, coeren, de coerența politicilor noastre în ceea ce privește globalizarea și aici politica comercială nu trebuie să se bată cap în cap cu celelalte obiective internaționale pe care le avem. Iată, în acest cadru se înscrie acest raport care încearcă să vedem uh, cum nu neapărat să regândim uh, răspunderea socială a întreprinderilor, fiindcă Parlamentul European s-a exprimat deja și a adoptat rezoluții în acest sens, deci nu neapărat să o regândim, să regândim normele sociale și uh, luarea în seama acestora în acordurile comerciale. Pe acest plan am avut deja ocazia să votăm rezoluții și uh, propuneri în acest sens, dar uh, haideți să vedem cum putem îmbina aceste uh, două câmpuri de acțiune care s-au dezvoltat până acum în paralel, fără să se întâlnească. Deci nu s-au întâlnit, e bine am vorbit despre acest lucru. Motivul este lesne de înțeles. Comerțul internațional uh, este regat uh, de uh, acorduri care au reguli juridice constrângătoare, iar responsabilitatea socială a întreprinderilor se referă la întreprinderi și nu la statele membre, bineînțeles, și se bazează pe angajamente voluntare și nu pe uh, reguli juridice obligatorii. Totuși, obiectivele vizate de aceste două sunt aceleași și merg în aceeași direcție și anume doresc să creeze uh, um, un teren propice pentru o globalizare a schimburilor internaționale care să respecte, iată cum am spus, uh, drepturile sociale, democrația și dezvoltarea durabilă. Trebuie să vedem cum putem, cum putem îmbina regulile comerciale, pe de o parte, obiectivele răspunderii sociale a întreprinderilor, pe de altă parte, și cred că acest lucru ar uh, aduce avantaje a ambelor câmpuri de acțiune. Răspunderea uh, socială a întreprinderilor ar fi sporită de mecanismele de supraveghere, de monitorizare mult mai solide și care sunt aplicate acum la acordurile comerciale, iar în ceea ce privește normele sociale, încercăm să le includem încet încet în acordurile comerciale, cum ar fi acordurile de preferințe generalizate și așa mai departe. Este foarte important că dimensiunea lor ar putea să influențeze acțiunea întreprinderilor, pentru că până la urmă actorii care le cerem să respecte aceste norme sociale sunt întreprinderile și mai ales uh, multinaționalele. În acest document, pe care cred că l-ați primit deja sau ar fi trebuit să-l primiți, vreau să vă reamintesc în ce măsură uh, a progresat răspunderea socială a întreprinderilor în ultimii ani. Aceasta uh, s-a creat în urma discuțiilor de la OCDE, discuții duse de statele membre ale acestei organizații, dar și de partenerii sociali, sindicatele care uh, Uh, sunt reprezentate în mod special în această organizație și uh, angajatorii. Iar uh, la bază stăteau principiile directoare ale OCDE în ceea ce privește companiile multinaționale care au fost stabilite prima oară în 76 și care au fost revizuite, perfecționate mai apoi iar cele care, pe care le folosim astăzi datează din anul 2000. Este vorba de principii prin care guvernele țărilor membre uh, și, uh, țărilor membre și alte 10 uh, țări care s-au alăturat, deci vreo 40 de țări în toată lumea, dau recomandări, obligativități pentru întreprinderi, um, stimulând o atitudine care să respecte legislația țărilor în care acestea desfășoară, își desfășoară activitatea, iar acest lucru este foarte important, fiindcă ne gândim aici la filiale, la furnizori, Uh, la furnizorii acestor multinaționale în țările în curs de dezvoltare, iar aceste principii călăusitoare se referă la la mai multe subiecte foarte importante în viața de zi cu zi a întreprinderilor. Este vorba de ocuparea forței de muncă și relațiile cu partenerii sociale, drepturile omului, mediul înconjurător, uh, combaterea corupției, interesul consumatorilor știința și tehnologie în momentul în care aceasta poate avea un impact asupra societății și mai apoi e vorba de concurență și fiscalitate, evaziune fiscală și așa mai departe. Vă reamintesc în egală măsură că Organizația Mondială a Muncii s-a bazat pe această dezbatere care a început să se contureze în OCDE pentru a adopta pe lângă principiile sale generale de respectare a celor patru norme de, ale muncii, eh, cum ar fi libertate, dreptul la negociere colectivă, eh, eliminarea muncii forțate, eh, eliminarea muncii în rândul copiilor și așa mai departe, s-a Uh, a publicat și o declarație tripartită în ceea ce privește multinaționalele, cerându-le, bineînțeles, toate aceste principii generale, dar cerându-i să vegheze mai ales uh, respectarea uh, convenției principale a Organizației Mondiale a Muncii, care se bazează pe aceste principii. În urma activității um, Organizației Mondiale a Muncii și a OCDE uh, au, au, um, s-au creat aceste obiective de responsabilitate socială a întreprinderilor. O carte verde a fost publicată în 2001 de Comisia Europeană, dând un cadru european pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor, iar în 2002 a urmat o carte albă în ceea ce privește strategia comunitară privind responsabilitatea și până la urmă am avut un forum plurilateral european și o alianță europeană pentru responsabilitate în cadrul căreia partenerii sociali, angajatorii, sindicatele, mai multe ONG-uri alături de statele membre și Comisia au lucrat împreună încercând să stabilească principiile europene, să zicem într-un fel, a responsabilității sociale a întreprinderilor, pe care trebuie să le cerem întreprinderilor și instituțiilor europene. Documentul de referință pe care îl folosim de acum înainte este comunicarea din martie 2006 a Comisiei Europene, care transformă responsabilitatea socială a întreprinderilor, o fațetă a modelului social european și face din Europa un pol de excelență în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor, cerând eh, nu neapărat să transpunem modelul social european în țările partenere, partenere în ceea, în ceea ce privește cooperarea și relațiile comerciale, dar să ne asigurăm că politica externă a Uniunii Europene ne permite să punem în aplicare prin uh, întreprinderile europene care investesc în țări terțe un model de dezvoltare socială care să respecte obiectivul uh, responsabilității sociale a întreprinderilor și uh, principiile de bază a modelului social european. Comisia reamintește în egală măsură că acordarea de ajutor public de către statele membre întreprinderilor pentru uh, participarea în cadrul comerțului mondial, de pildă asigurările pentru export și alte garanții asemănătoare, ar trebui să permită uh, o verificare a conformității principiilor responsabilității sociale a întreprinderilor uh, trebuie să ne asigurăm că aceste întreprinderi nu sunt uh, corupte, că nu apelează la munca forțată sau a, um, uh, sau uh, a copiilor și precum că respectă regulile și normele mediului înconjurător. Deci, iată, prin aceste credite pentru pentru investiții trebuie să se respecte aceste principii ale OCDE. Consiliul a preluat și el aceste obiective în ultimele două președinții suedeză și spaniolă au avut loc conferințe pentru a um, încerca să punem în aplicare aceste obiective într-un mod din ce în ce mai concret. În ceea ce privește Parlamentul European, v-am spus mai înainte că am adoptat uh, mai multe rapoarte în ceea ce privește normele sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor. Încă nu avem un raport în în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor în comerțul internațional, dar s-au luat și alte inițiative de atunci, mai ales um, la ONU, în ceea ce privește Global um, Compact, uh, pactul global care a fost lansat în ianuarie, bazat pe 10 principii fundamentale, în care dorea să încurajeze întreprinderile să respecte drepturile omului, drepturile um, să normele mediului înconjurător și combaterea corupției. Unele state membre mm, au întreprins uh, acțiuni care au depășit aceste, aceste principii generale. Mă refer la acordul de comerț între SUA și Cambodgia, care include o, o cooperare, un program de cooperare special care aduce avantaje unor uh, întreprinderi textile, fiindcă mm, schimburile comerciale între aceste două țări se, se desfășoară mai ales în sectorul textilelor. Uh, deci, e bine, avantaje dacă uh, sunt respectate unele norme în ceea ce privește răspunderea socială și de mediu, uh, prin verificări în acest sens, bineînțeles. Ni s-au furnizat informații privind planul de acțiune și legislația daneză în ceea ce privește responsabilitatea socială, care se bazează foarte mult pe ideea transparenței și pe obligativitatea care incumbă întreprinderilor, bineînțeles, uh, cele care nu participă uh, pot fi arătate cu degetul și aspru criticate, deci există această obligație de a, se, de a pune în aplicare obiectivele uh, responsabilității sociale și de a fi deschise controlelor din partea terților, din partea organismelor independente, pentru a se putea verifica în ce măsură aceste întreprinderi um, își respectă angajamentele în ceea ce privește răspunderea socială și de mediu. Vă reamintesc în egală măsură că numeroase inițiative au fost luate de către grupuri private, ONG-uri, grupuri de întreprinderi și în cadrul Uniunii Europene pentru a crea norme, certificări, etichetări europene, aici este vorba despre comerțul echitabil, dar nu numai, depășește acest, această graniță, încercând să existe standarde, fiindcă acum avem unele standarde și norme ISO, ISO care ne permit în anumite domenii, unele sunt foarte specializate pe, pe mediu, pe apă, pe contaminarea solurilor, altele sunt mai aplicate asupra gestiunii întreprinderilor și respectării partenerilor sociali, uh, pentru a exista repere, puncte de sprijin, pentru a putea verifica modul în care o întreprindere își respectă angajamentele în ceea ce privește răspunderea socială. Ei bine, aș dori să, să vă vorbesc despre o chestiune care conchide acest document de lucru și întrebarea este cum putem să aducem la o la altă, cum putem să îmbinăm uh, obiectivele și instrumentele responsabilității sociale uh, cu instrumentele și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Aș dori, din acest punct de vedere, să vă vorbesc de principalele căi ale propunerii care au fost reținute în acest document. În primul rând, cred că putem să, fac, să ne folosim mai mult de studiile de impact, care în, înainte de deschiderea negocierilor comerciale, studii de impact deci înainte, dar și în timpul negocierilor și după semnarea acordului pentru a încerca să examinăm îndeaproape consecințele care ar putea decurge din acest nou acord de deschidere comercială în ceea ce privește întreprinderile. Să vedem ce fel de întreprinderi ar putea să se dezvolte, dacă este vorba poate de domenii care ar putea uh, aduce prejudicii mediului, cum ar fi industrii care folosesc foarte multe resurse naturale. Trebuie să vedem care ar fi impactul asupra mediului adus de acest acord comercial. În același fel, dacă uh, am observat că într-o anumită țară, fiindcă există uh, zone de liberă exportare în care, zonele, în care drepturile um, lucrătorilor nu au fost respectate sau drepturile sindicale nu au fost respectate. De exemplu, în, în cadrul sectorului textil în Cambodgia, dacă instalarea unor um, noi întreprinderi într-un anumit sector, să vedem cum am putea, cum am putea să ne asigurăm că angajamentele multinaționalelor uh, sunt respectate în momentul în care uh, să-și deschid filiale în aceste țări în cadrul acestor noi acorduri, cum, se, cum vom reuși să respectăm normele fundamentale pe care le susținem. Deci trebuie să folosim mai mult uh, studiile de impact în cadrul deschiderii, în cadrul deschiderii comerciale pe care o aduc aceste acorduri comerciale. În al doilea rând, uh, o altă propunere foarte importantă este să vedem dacă putem include clauze de responsabilitate socială a întreprinderilor în acordurile noastre comerciale. Ei bine, aici, și menționez acest lucru în document, este vorba despre faptul că avem un oarecare precedent la ora actuală în acordul de liber schimb cu Corea. Până acum am spus că nu s-au întâlnit cele două drumuri, acordurile comerciale și responsabilitatea socială. Vreau să vă spun că am distorsionat un pic realitatea. Uh, fiindcă în capitolul 13, care se referă la comerțul și dezvoltarea durabilă în cadrul acordurilor de liber schimb cu Corea, există deci o clauză, vreau să vă dau, o, vreau să vă dau referința exactă, cred că este vorba de 13.6 aliniatul 2, se menționează că în cadrul acestui acord trebuie să se înlesnească comerțul produselor care uh, Um, care poartă eticheta comerț uh, echitabil și etic, um, dar și în egală măsură trebuie să poarte o etichetă a, care să menționeze responsabilitatea socială a întreprinderilor. Este o uh, referire destul de limitată, nu are o mare influență asupra acordului cu această țară, dar iată există un precedent există o cale bună de urmat, un punct de plecare foarte bun pentru noi. Propunerea pe care putea să o facă Parlamentul European, Comisiei și Consiliului ar, ar fi ca de acum înainte răspunderea socială a întreprinderilor ar trebui să-și găsească locul în, cap- în capitolul dezvoltare durabilă, care face parte din toate acordurile comerciale în curs de dezvoltare, în curs de negociere și viitoarele acorduri comerciale. Cred că așa ar trebui să stea lucrurile pe viitor și în cadrul sistemului de mm, preferințe generalizat și în cadrul uh, investițiilor noastre. În ceea ce privește um, o, o, altă, o altă chestiune foarte importantă, această clauză ar trebui să reia pur și simplu definiția principiilor, definiția responsabilității sociale, să vedem care sunt principiile recunoscute de OCDE, de ONU, de Organizația Mondială a Muncii și, bineînțeles, de Uniunea Europeană. În al treilea rând, această clauză ar trebui să includă un angajament reciproc din partea Uniunii Europene și partenerului său, în ceea ce privește promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor în cadrul acordului, bineînțeles, prin mijloace proprii de fiecare parte, așa cum se întâmplă astăzi pentru statele OCDE, care trebuie să promoveze responsabilitatea socială în cadrul propriilor întreprinderi. Acest lucru însă ar trebui să aibă precizări suplimentare. Trebuie să existe un mediu favorabil pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor. Trebuie să fie uh, informate întreprinderile, să le dăm la dispoziție mijloace pentru a pune în aplicare această responsabilitate socială, mai ales prin intermediul sindicatelor. Trebuie să existe măsuri de încurajare, tot soiul de măsuri de încurajare uh, Um, poate de natură fiscală, care să, de, um, să le facă pe întreprinderi să se implice, uh, să, de, să um, deschidă puncte de contact, nu doar pentru informații, dar uh, și pentru a primi reclamații în ceea ce privește nerespectarea responsabilității sociale, asta în deplină transparență și de acolo să pornească anchetele. Această clauză ar putea să se sprijine și pe unele norme ISO, unele etichetări pe care le-am, uh, unele formulări pe care le-am, uh, le-am uh, menționat deja, iar aceste norme ar putea să devină un punct de sprijin în ceea ce privește includerea responsabilității sociale în acordurile comerciale. Această clauză ar putea să prevadă pentru întreprinderi, pentru grupurile de întreprinderi obligativitatea unei transparențe sporite. Studiile de impact ar trebui să fie efectuate de întreprinderile proprii eh, și de statele partenere, să se publice mm, rapoarte, așa cum se face în Danemarca, în ceea ce privește monitorizarea și împlinirea obiectivelor eh, cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Trebuie să existe și uh, obligativitatea de diligență din partea uh, întreprinderilor din țările partenere de a lua măsuri în ceea ce privește identificarea și eliminarea încălcărilor drepturilor omului în țările partenere. În cele din urmă, iată o chestiune pe care trebuie să o discutăm, dar care este foarte importantă, Uniunea Europeană și țările partenere ar trebui să se angajeze, să pună în aplicare, bineînțeles, uh, Uh, prin, de toate mijloacele necesare pentru a verifica respectarea legislației sociale și de mediu de către întreprinderi, dar pentru a pune în aplicare și cooperarea judiciară necesară în cazul nerespectării și încălcării acestei legislații, acestor norme. Uh, mă refer la aici la o companie americană în India care care nu a reușit să condamne uh, cu tărie compania mamă care era responsabilă de un, de, de un, un incident de poluare cu, cu daune semnificative uh, și asta s-a întâmplat fiindcă compania mamă nu era obligată să Uh, să-și deschidă activitatea unei verificări în momentul în care producția sa dusese, ia, iată, la um, aceste daune grave asupra mediului. Cum spuneam, uh, noi trebuie să ne asigurăm că în acordurile com- comerciale se stipulează faptul că în cazul încălcării angajamentelor uh, legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor vor exista consecințe asupra întreprinderilor. Trebuie să uh, existe urmăriri în justiție, dar uh, din partea statelor membre și poate să se uh, suspende o parte a activităților comerciale dacă o parte sau alta nu își respectă angajamentele în ceea ce privește responsabilitatea socială. Îmi cer scuze că m-am întins cam mult, dar fiindcă acest document nu a fost încă tradus um, și iată nu l-a puteți avea în toate limbile. Voiam să știți, uh, să vă fac un rezumat al acestor propuneri uh, și să nu uitați că vom discuta acest document, acest raport pe 22 iunie. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Aveți acest document deocamdată numai în franceză, bineînțeles, va fi tradus și în uh, celelalte limbi. Deschidem, deschidem acum această discuție, avem un prim schimb de opinii, să nu uitați, deci vă rog să fiți succinți. Domnul Caspar are cuvânt. Domnule președinte, voi încerca să fiu și eu succint, ca și antevorbitorul meu, dacă se poate. Tema aceasta este una asupra căreia putem să cădem de acord, ce anume putem să ne dăm seama că trebuie să mergem pe aceeași linie. Odată discutăm despre faptul că avem deja un raport de, din proprie inițiativă al colegului Sanfi, care arată foarte bine modul în care putem să tratăm acest subiect. Pe de altă parte, există și uh, raportul colegului nostru de zil, care a tratat foarte bine și exhaustiv responsabilitatea socială a întreprinderilor. Cred că ar fi foarte bine să tratăm aceste două rapoarte împreună și să le votăm împreună în săptămânile ce urmează, pentru că uh, eu cred că și grupul meu politic consideră foarte important chestiunea responsabilității sociale um, la nivel european și nu numai, lucru la care s-a ajuns mulțumită globalizării. Și acum globalizarea asta să amenințe acest principiu al responsabilității sociale a întreprinderilor, după cum resimt cetățenii acest lucru. În ultimii 2-3 ani am văzut exact cum arată evoluțiile pe piețele financiare și am văzut foarte clar ce se întâmplă cu anumite întreprinderi în momentul în care trebuie să răspundă din punct de vedere social și etic, tind să renunțe la aceste principii sociale și etice în favoarea celor financiare. Așadar, trebuie să vedem cum anume putem să creăm nu doar în Europa o piață a responsabilității sociale, ci uh, să exportăm acest model peste tot în lume cum vom reuși să facem toate aceste lucruri despre care domnul Dezir a vorbit pe bună dreptate? Ei bine, trebuie să le punem în practică cum se cuvine, motiv pentru care în următoarele luni ar trebui să vedem ce elemente putem să încadrăm în acordurile internaționale, ce elemente putem să utilizăm, uh, elemente juridice, de exemplu, și care sunt acele lucruri care determină întreprinderile să fie responsabile din punct de vedere social, care sunt acele lucruri care determină întreprinderile să acționeze în mod etic. Sigur, colegul nostru de zile a abordat și teme precum eficiența ambientală și așa mai departe, dar trebuie să vedem cum anume determinăm întreprinderile să devină responsabile. În Uniunea Europeană vedem acum că există o înțelegere destul de um, largă de a crea un model comun și cred că dacă um, ar fi să facem un sondaj de opinie în Uniunea Europeană privind munca copiilor, atunci vom vedea exact că există un consens larg. Există o situație foarte clară în care um, au existat copii utilizați, copii implicați în domeniul muncii uh, în uh, Orientul îndepărtat și am văzut exact ce s-a întâmplat cu aceștia, cum au fost pedepsite întreprinderile în momentul în care nu au respectat uh, regulile responsabilității sociale. Din fericire, la noi în Europeană nu există astfel de probleme și um, nu s-a ajuns la acordul cu întreprinderile din alte zone care au utilizat munca copiilor. Trebuie așadar să vedem ce se întâmplă în realitate, de câtă responsabilitate socială dau dovadă întreprinderile într-o lume globalizată. Trebuie să vedem cum anume acționează oamenii care sunt acum actori pe cea mai mare piață internă din lume. Trebuie să vedem ce criterii uh, respectă aceștia în momentul în care iau decizia de a cumpăra ceva. De asemenea, trebuie să vedem care sunt mecanismele de sancțiune care pot fi aplicate în realitate pentru um, a determina responsabilitatea socială, existența acesteia. Mi-ar plăcea tare mult să purtăm mai multe discuții pe marginea acestor subiecte. Mă bucură faptul că avem raportul domnului Dezir și raportul Zaifi. Mă bucură de asemenea faptul că vom putea să dezbatem amplu aceste teme. Nu doresc să tergiversăm uh, soluționarea acestor chestiuni, doresc să dezbatem amplu aceste subiecte. Acum avem documentul de lucru al coregului Dezir și documentul Zaifi ne va parveni în săptămânile următoare și aș fi extrem de recunoscător tuturor dacă am, ne-am luat timpul să discutăm toate amendamentele. Vă mulțumesc în primul rând pentru documentul de lucru, pentru primele idei furnizate și sper să colaborăm cât se poate de bine pentru a ajunge la concluzii viabile și pentru a ajunge la un consens între grupurile politice pentru a putea vota. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Vă allowing you to control your... Uh, doar ca să nu depășim timpul, aș dori să se pornească cronometru. Urmează Catherine Bielder din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să salut acest raport, deși nu am reușit să-l citesc, dar am ascultat cu mare interes ce ați spus dumneavoastră, domnule Dezir. Uniunea Europeană întotdeauna s-a mândrit cu principiile sale din domeniul politicii comerciale, iar articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene stipulează promovarea valorilor și intereselor și, a, și continuă cu contribuirea la pacea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a pământului prin respectarea popoarelor și liberul schimb care să țină cont de protecția drepturilor omului. Eu susțin investițiile în schimburi comerciale uh, corecte dintre Uniunea Europeană și partenerii săi. Este esențial ca orice acord realizat de Uniunea Europeană să ne completeze principiile și nu să le submineze. Nu este suficient ca acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și state terțe să includă doar referințe la o gamă foarte largă de standarde privind drepturile omului și uh, standarde de mediu. Acest lucru nu este suficient și s-a văzut până acum în relațiile cu state terțe. O mare Uh, slăbiciune a acordurilor uh, Uniunii Europene cu state terțe este că nu se impun obligații companiilor care activează în acest cadru. Se uh, impun obligații numai asupra statelor suverane și nu asupra întreprinderilor, care beneficiază astfel de un mediu de afaceri foarte facil. Dar ce se întâmplă când uh, statele partenere au uh, un cadru reglementativ foarte slab și nici măcar nu doresc să uh, aplice legea care este în vigoare pe teritoriile respective? Se ajunge la niște standarde de muncă foarte vag respectate și asta se vede mai ales în activitatea externă a întreprinderilor europene și arată clar că Uniunea Europeană trebuie să își modifice politica. politica. Vreau să vă dau exemplu uh, câteva evenimente din delta Nigerului. Acolo există pete de petrol de mult mai mult timp decât uh, cele din Golful Mexicului și uh, Diamantele de conflict sunt un alt exemplu în acest sens. Iată de ce uh, drepturile omului trebuie să fie incluse în relațiile comerciale ale Uniunii Europene pe viitor. De aceea salut acest raport și rog raportorul să uh, ceară ca Uniunea Europeană să uh, impună standarde de responsabilitate socială tuturor întreprinderilor care activează în state terțe uh, și uh, să impună aceste standarde întreprinderilor care au sediul în uh, Uniunea Europeană și să le uh, facă responsabile de tot ceea ce obțin prin practicile lor comerciale. Mulțumesc, Said Kamal, din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru această explicație cuprinzătoare a documentului pe care l-a pregătit pentru noi. Am să încerc să-l citesc așa în franceză cum înțeleg eu și să verific apoi față de ce aud de la raportor. Cred că într-o viață anterioară țineam, trebuie să vă spun că țineam cursuri în domeniul uh, schimburilor comerciale. Și acolo vorbeam despre argumente pentru și contra responsabilitatea socială a întreprinderilor. Uh, Cred că nu trebuie să uh, uităm istoria responsabilității sociale a întreprinderilor, pentru că aceasta în multe uh, moduri a apărut din cauza că se considera că multinaționalele nu fac suficiente pentru cetățeni în statele gazdă. Și foarte multe întreprinderi au profitat de ocazia apariției responsabilității sociale a întreprinderilor uh, și a existat uh, un fel de luptă în legătură cu această responsabilitate socială pentru că ea a fost considerată un fel de mod de a face PR pentru aceste întreprinderi. Și întreprinderile considerau că guvernele trebuie să facă mai mult, iar guvernele cereau întreprinderilor să facă mai mult, care întreprinderi deturnau măsurile guvernamentale și astfel Uh, s-a ajuns la discuțiile de astăzi. Cred că trebuie să ne gândim la limitele responsabilității sociale a întreprinderilor. Acestea sunt discutate în legătură cu comerțul echitabil de multe ori. Am văzut în trecut foarte multe întreprinderi, mici întreprinderi din statele în curs de dezvoltare, care considerau că pentru ei comerțul echitabil este dăunător. Deci nu foarte mulți consideră că uh, acest comerț echitabil este benefic. Pentru că uh, dacă nu faci parte dintr-o cooperativă, poți să fii discriminat și de asemenea, uh, dacă nu ai suficienți bani, ești discriminat de etichetele comerț echitabil. Trebuie deci să avem mare grijă cum definim responsabilitatea socială a întreprinderilor și să nu o confundăm cu comerțul echitabil, să nu o includem sub această umbrelă. Și să avem mare grijă să nu privim toate aceste lucruri în alb și negru. În foarte multe state se dezvoltă politici. Mă uit la aceasta, dar aș vrea să știu care este limita de timp, pentru că nu știu. A, mai am timp, mulțumesc. Trebuie deci să recunoaștem că lucrurile nu sunt uh, atât de simple, nu pot fi descrise în alb și negru. În trecut s-a discutat foarte mult despre uh, munca copiilor. Măsurile în acest domeniu uh, duc uneori la respingerea copiilor care nu mai au dreptul să muncească și pentru ei această muncă era de fapt singura soluție. Și Copiii de până la 14 ani ajung pe stradă din cauza acestor măsuri. Trebuie deci să rezolvăm aceste probleme. O altă chestiune este cea a multinaționalelor. Pe piața globală, întreprinderile noastre multinaționale vor concura cu multinaționale din China și din India. Ca, uh, în ale căror uh, patrii nu se insistă atât de mult pe responsabilitatea socială a întreprinderilor. Trebuie să ne gândim și la alte probleme, de exemplu, ce înseamnă corupția. Am avut o dezbatere cu studenții mei legată de corupție și ei mi-au spus că unele dintre chestiunile pe care noi le luăm uh, ca de la sine înțelese în Occident, cum ar fi ospitalitatea întreprinderilor, uh, este pot fi considerate corupție în alte țări. Deci trebuie să avem mare grijă cu definiția corupției. Și alte chestiuni, de exemplu, dacă analizăm problema textilelor și a furnizorilor locali, pentru că unor nu multinaționalele și aleg distribuitorii. Am uh, vorbit cu un supermarket european care a plecat din Bangladesh pentru că furnizorii nu îndeplineau cerințele. Și vă întreb ce se putea face? Se putea să intervenim? Nu, pentru că noi trebuie să folosim furnizori locali. Însă furnizorii locali au încălcat în acest caz reglementările. Și din această cauză, uh, întreprinderea a plecat de acolo și s-au pierdut locurile de muncă. Și de ce? Pentru că s-au găsit furnizori mai buni în altă parte. Trebuie de asemenea să ne gândim și la situația multinaționalelor mari care sunt interesate de această chestiune, pentru că au alte uh, standarde decât multinaționalele mici. Deci, trebuie să se pună accentul pe, locul de, pe locurile de muncă. Într-adevăr, se creează locuri de muncă la întreprinderile mari. Uh, apoi, Ideea de a crea centre de excelență în Uniunea Europeană pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor dar în Uniunea Europeană, dar ce înseamnă acest lucru față de restul lumii? Înseamnă că nimeni nu va concura în Europa pentru că avem o piață de 500 de milioane de cetățeni și înseamnă că uh, întreprinderile noastre vor pleca în altă parte. Apoi, dacă ne gândim la fostele imperii, mă refer aici la fostul Imperiu Britanic și cel francez. Uh, nu, nu, nu vă faceți probleme. Cred că pe nimeni nu deranjează să vorbesc despre... Mai ales pe mine nu mă deranjează să mă refer la un imperiu. Dar trebuie să avem grijă ca în restul lumii să nu fim priviți ca imperialiști. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, dacă fiecare vorbește mai mult de 5 minute, nu va avea timp toată lumea să ia cuvântul. Urmează Ianic Jado din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint, pentru că raportorul a fost foarte pedagogic în prezentarea sa și a vorbit foarte mult timp și a și evocat foarte multe aspecte importante în această discuție. Eu cred că miza acestui raport este să vedem în ce măsură se trece de la un sistem voluntar la un sistem din ce în ce mai obligatoriu, care uh, dorește să se asigure că criteriile de mediu, de drepturile omului sunt respectate. Există state care încearcă să organizeze globalizarea și există actori globali care astăzi, prin acordurile comerciale, au dobândit foarte multe drepturi. Cred că este important ca în aceste acorduri comerciale chestiunea datoriei acestor întreprinderi, acestor actori globali, să fie din ce în ce mai bine integrată. Din punctul meu de vedere, aceasta este partea cea mai interesantă a raportului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ianic, din partea GUE, Joe Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu uh, chestiunile de bază pe care le-a subliniat domnul Dezir. Orice sugestie ca responsabilitatea socială a întreprinderilor să fie opțională pentru întreprinderi ar uh, bloca această dezbatere. Obiectivul corporațiilor mari, celor cu sediul în Europa, de exemplu, și care activează în alte state în afara Europei este uh, maximizarea profitului, iar responsabilitatea socială contravine de multe ori acestui scop. Și de aici apar problemele. Domnul Caspari s-a referit în intervenția sa la anumite probleme minore din ultimii 10 ani din domeniul financiar. De fapt, a fost vorba de uh, speculații uh, sălbatice și uh, profit realizat de niște instituții financiare și de cele mai prestigioase bănci de la nivel internațional, rezultatul fiind distrugerea vieților a, a milioane de persoane, de fapt zeci de milioane de persoane din lumea întreagă. Deci ideea că ne putem baza pe aceste entități sau pe alții pentru asumarea responsabilității sociale este doar un vis. Multinaționalele cu sediul în Occident, mai ales uh, companiile de calculatoare, au subcontractat uh, către niște întreprinderi din China în condiții grotești. Vreau să vă spun niște uh, cifre uh, constatate de o societate irlandeză privind manipularea acestor regimuri de impozitare. Unele uh, întreprinderi din Africa a, au declarat anumite cifre în Uniunea Europeană, respectiv în Irlanda, și astfel s-au pierdut uh, subvențiile naționale din Africa. Sunt șase state din Africa în care Irlanda are opt programe, inclusiv cele mai sărace țări și s-au pierdut în aceste țări 82 de milioane de euro pentru că uh, companiile au declarat profituri realizate în acele țări în altă parte. În Vietnam s-au pierdut 65 de milioane de euro prin astfel de manipulări fiscale realizate de uh, companii multinaționale. Se așteaptă oare cineva ca întreprinderile să renunțe la aceste surse de profit? Cineva a spus că trebuie să se uh, taxeze consumatorii din Uniunea Europeană să se pună uh, impozite pe achizițiile acestor consumatori. Dar este și asta exagerat, pentru că uh, cetățenii din Uniunea Europeană muncesc din greu și când merg să-și cumpere ceva de la magazin, de exemplu că, haine, nu au de unde să știe cum a fost produs acel uh, articol. Dacă, de exemplu, au fost exploatați lucrătorii. Nu consumatorul trebuie să decidă Multinaționalele trebuie să fie obligate să respecte aceste reguli și trebuie să existe niște obligații fără lacune, fără portițe de scăpare. Trebuie ca aceste multinaționale să respecte regulile în statele în care își desfășoară activitatea și să se asigure că nu este nimeni exploatat. De asemenea, încălcarea standardelor de mediu și aceasta este o problemă majoră. Comunitățile locale uh, contactează foarte des membrii Parlamentului European, de exemplu cetățenii din America Latină, care arată uh, cât de uh, rău le este afectată viața de activitățile companiilor din Europa. Toate acestea trebuie să iasă la suprafață și să fie rezolvate, uh, pentru că aceste persoane cu resurse puține nu au cum să atace o corporație multinațională. Deci, atât, cam atât, domnule președinte, haideți să nu ne păcălim singuri și să ne închipuim că aceste întreprinderi vor accepta de voie ceea ce dorim noi să le impunem legat de responsabilitatea socială. Mulțumesc! Un al doilea vorbitor din partea ALDE, domnul Rinaldi. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, eh, due questioni volevo... Eh. Foarte pe scurt aș dori să adresez două întrebări. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru această prezentare excelentă. Cele două întrebări ale mele sunt următoarele. Când vine vorba despre responsabilitatea socială și modul în care aceasta trebuie inclusă în acordurile bilaterale, este un lucru realizabil, dar trebuie să fim foarte atenți pentru a nu se ajunge la o pedepsire a întreprinderilor care activează în Europa sau care activează în terțe state. Deci, controlele trebuie să fie unele cât se poate de firești în acest caz. De asemenea, dacă am înțeles bine, Uniunea Europeană și țara cu care se încheie un acord privind comerțul um, au ambele, ambi, ambii actori au uh, responsabilitatea de a transpune această clauză a responsabilității sociale. Acest lucru înseamnă că partenerul nostru din acordul bilateral trebuie și el să respecte regulile jocului. Trebuie și acesta să aibă măsuri de implementate la fel ca noi. Pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, au de suferit uh, doar întreprinderile europene în momentul în care vine vorba despre punerea în aplicare a acestei uh, responsabilități sociale. De asemenea, există și diferența privind uh, marcarea performanței ambientale, a responsabilității sociale și certificarea. Nu știu în ce măsură este, corect, este corectă această etichetare, pentru că la urma urmei acest lucru rezultă din metoda de certificare. Eu nu înțeleg exact unde este diferența. Avem aceste două etape care se întrepătrund la un moment dat, motiv pentru care se ajunge la situația în care se evită o etichetare propice. Există mai multe tipuri de etichetări privind respectarea responsabilității sociale, comerțul echitabil, uh, performanța ambientală și așa mai departe. Deci trebuie să vedem că să fim atenți cu aceste logo-uri care deseori sunt legate de plata anumitor impozite. Uh, Așadar, trebuie să asigurăm, transparen... trebuie să asigurăm transparență și eficiență, aceste două lucruri fiind deseori slăbite prin, prin diferitele metode de etichetare. În momentul în care trebuie să fie plătite taxe adiționale, atunci deseori se ajunge la situația în care uh, sunt afectate logourile. Trebuie așadar să evităm costuri adiționale pentru întreprinderi când vine vorba despre etichetarea propice. În momentul în care întreprinderile trebuie să plătească anumite taxe, am putea să venim în sprijinul lor pentru a oferi bani europeni, bani incluși în buget, pentru a, ca întreprinderile să facă față acestor taxe adiționale. Mă refer aici la um, acele întreprinderi care trebuie să fie ajutate, întreprinderile care doresc să eticheteze și să uh, obțină certificat pentru un anumit produs. Așadar, mă refer la acele inițiative care trebuie să fie mai bine reglementate și eficientizate la scară europeană pentru uh, a beneficia de tratamentul corespunzător. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului din partea grupului EFT, domnul Dartmouth. Intervenție fără microfon. Uh, Mulțumesc. După cum se știe, grupul meu politic mereu a spus că interesele național ar fi mai bine reprezentat dacă am, ne, afla, ne afla mai mult sub egida OMC decât sub egida Comisiei, dar lăsând la o parte acest lucru, trebuie să spunem că nu dorim ca comerțul britanic să fie acum, să sufere un handicap din cauza agendei politice a altcuiva. Sigur, vorbesc acum în nume personal, dar pot să îi reprezint și pe ceilalți. Uh, membrii ai grupului meu. Sigur că dorim responsabilitatea socială a întreprinderilor, dorim punerea în aplicare a acestui principiu, dar acest lucru poate să însemne absolut orice, pentru că deja am auzit trei definiții diferite. Odată din partea domnului raportor am primit o definiție elocventă, îmi doresc să înțeleg mai bine franceza, din partea lui Catherine Bearder, care din păcate nu se mai află alături de noi, și din partea domnului Jerry Higgins. Definiții cât se poate de bune. Responsabilitatea socială a întreprinderilor poate să însemne absolut orice pentru oricine, motiv pentru care există acest pericol de a afecta în mod negativ uh, comerțul. I-aș spune lui Catherine Builder că, de fapt, multinaționalele um, au un uh, scor mult mai bun când vine vorba despre responsabilitatea socială a întreprinderilor decât alte companii. Altfel spus, vom vedea că un producător auto din uh, China um, are condiții mult mai proaste decât General Motors sau decât o filială General Motors dintr-un dintr, stat. Așadar, suntem împotriva conceptului unui superstat european și, și mai mult, suntem împotriva unui superstat european care utilizează conceptul responsabilității sociale a întreprinderilor ca o scuză pentru un comportament imperialist și pentru aspirații imperialiste. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Văd că Jerry Higgins dădea din cap, dar nu înseamnă că este de acord cu mine. Președintele. Euh, Din partea grupului socialiștilor. Euh, Vreau să mulțumesc întâi raportorului pentru calitatea acestui proiect și uh, pentru pedagogia de care a dat dovadă raportorul în prezentarea sa. Cred că a reușit să evite un tip de raport maniheist care ar fi fost destul de ușor de realizat și să um, lase povara să cadă doar asupra întreprinderilor. Cred că trebuie să subliniem câteva inițiative pozitive de astăzi care există. Acum, cred că el se referă în propunerile sale și la necesitatea unui temei juridic, fie în dreptul național, fie în dreptul european, și la faptul că responsabilitatea socială a întreprinderilor Uh, să nu devină un fel de paravan moral, cum uh, este cazul uneori, sau de uh, pură generozitate. Și cred că raportorul a abordat un subiect foarte important pentru noi și anume necesitatea coerenței politicilor la scară europeană. Uh, și faptul că nu trebuie să se desfășoare politici comerciale independente de politicile privind drepturile omului sau politicile sociale sau politicile de mediu. Pentru mine acesta este subiectul cel mai important. Am ascultat cu mult interes ce s-a spus uh, despre lăcomie de către anumiți colegi care au vorbit înaintea mea. Eu sunt pentru coerența aceasta la nivel european, dar și pentru un alt fel de coerență. Și am să vă explic. Am avut uh, multe dezbateri în domeniul comercial care fac să nu fim de acord cu măsuri obligatorii pentru întreprinderi sau uh, cu acceptarea a orice din partea întreprinderilor numai de dragul bunăstării consumatorului european. Deci să îi lăsăm să facă orice, numai pentru ca prețurile să fie mici și consumatorii la noi acasă fericiți. Cred că trebuie să găsim aici o, cale de mijloc, însă cred că pe baza uh, celor realizate de Harlem putem să uh, ajungem la un rezultat foarte bun și mă bucur că majoritatea merge în sensul cel bun și uh, cred că important este și ca această responsabilitate a întreprinderilor să fie dezbătută public, pentru că astfel vom obține cele mai bune idei. Mulțumesc, haideți să trecem acum la comisie, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Comisia va avea și alte ocazii să ne uh, prezinte părerile sale. Nu uitați, am să rog pe doamna Silvia Kohler să ia cuvântul în acest prim schimb de opinii. Yeah, thank you very much for this working document. Mulțumesc foarte mult pentru uh, munca deprinsă de domnul Harlem Dezir. Am înțeles că este un document în lucru, așadar așteptăm să vedem și raportul. Deocamdată aș dori doar să-i mulțumesc pentru privirea de ansamblu pe care ne-a oferit-o cu privire la instrumentele în uh, cauză. De asemenea, acesta a menționat că deja există o dezvoltare durabilă în ceea ce privește acordurile comerciale, a menționat și um, acordul cu Corea și cu referire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Doresc să menționez faptul că și în acordurile cu Columbia și Peru avem o referire la responsabilitatea socială a întreprinderilor am auzit uh, că am văzut că intervențiile au mers deseori în direcții uh, divergente. Aș dori așadar să Uh, ajungem la un acord comun asupra ceea ce se poate realiza prin acorduri comerciale bilaterale. Se spune că acordurile acestea sunt interstatale, dar aici discutăm, desigur, despre modul în care sunt direct vizate întreprinderile multinaționale. Așadar, ar trebui să vedem cum anume putem să obligăm întreprinderile care nu sunt neapărat subiectul direct al acordurilor bilaterale să se conformeze regulilor. Vă doresc mult succes mai departe și vă mulțumesc. Harlem, spune președinte, doresc să intervii încă o dată? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru disponibilitatea de care a dat dovadă în fața pregătitoare acestui document. Vreau să mulțumesc și domnului eh, Morel de la Secretariatul eh, Comisiei pentru Comerț eh, și de la Secretariatul Parlamentului European, care a trimis o notă de informare foarte Uh, completă. Uh, sunt de acord cu domnul Caspari. Uh, în ceea ce privește calendarul, eu nu am nicio propunere neapărat, nicio doleanță. Puteți să îl ajustați astfel încât să avem timp să ducem la bun sfârșit acest proiect de raport. Doresc să-i mulțumesc domnei Berder pentru intervenția domniei sale și doresc să-i spun că împărtășesc cu domnia sa și cu alți colegi ideea că trebuie să avem norme solide și transparente. Presiunea făcută din partea consumatorilor asupra întreprinderilor pentru ca acestea să își ia angajamente sociale ne-au um, făcut ne-a dat sentimentul că ne interesează mai mult suprafața decât miezul lucrurilor, schimbarea comportamentului întreprinderilor astfel încât orice permite sporirea verificării respectării angajamentelor în ceea ce privește responsabilitatea socială, așa cum a spus Comisia Europeană, reprezintă o, o provocare pentru noi. Dar orice poate obliga întreprinderile să își respecte angajamentele de responsabilitate socială. Responsabilitatea aceasta este voluntară, dar în momentul în care ne asumăm aceste angajamente trebuie să le respectăm, fiindcă altfel înșelăm cetățenii, înșelăm consumatorii, opinia publică. Deci trebuie să Uh, punem accent pe această încurajare, trebuie să le facem pe întreprinderi să spună da. Uh, s-a spus că fiecare are definiția sa proprie. Uh, ați spus că Ehm, fiecare are propria sa definiție a responsabilității sociale, domnule Dartmouth, dar ehm, iată de ce o dezbatere publică între instituții cum ar fi OCDE-ul, ONU, Uniunea Europeană, trebuie să ducă la principii comune, astfel încât eh, să devine foarte clar că oricare ar fi um, structura ta morală, până la urmă, trebuie să recunoști că munca infantilă, munca forțată sau nerespectarea mm, legislației fiscale în țara unde îți desfășoară activitatea reprezintă părți componente ale responsabilității tale ca întreprindere. Iată de ce putem găsi puncte comune între Uniunea Europeană și partenerii săi, mai ales în faptul că în cadrul acordurile, acordurilor comerciale putem să găsim uh, puncte comune și, nu, și plecăm de la o dezbatere solidă la nivel, la nivel mondial. Nimeni nu dorește nimeni dorește mm, ca Uniunea Europeană să devină imperialistă, Așa cum a spus domnul Kamal, bineînțeles că multe state cu care desfășurăm afaceri eh, comerciale, acțiuni, activități comerciale sunt foste colonii, dar acești parteneri sunt semnatari ai, eh, ai eh, Convenției Muncii Internaționale, s-au angajat să respecte condiții de muncă decente, astfel încât ne bazăm pe sinceritatea, pe respectarea acestor angajamente comune din partea partenerilor noștri din partea, și din partea întreprinderilor. Uh, Domnul uh, Higgins, domnul Jadu au vorbit despre faptul că există o piață globală care a dat drepturi globale actorilor uh, economici, întreprinderilor în cazul acesta, dar că există prea puține reguli obligatorii în ceea ce privește drepturile sociale, drepturile de mediu și drepturile omului. Nu înseamnă că aceste reguli nu există, dar avem prea puține instrumente obligatorii în ceea ce privește punerea în aplicare a acestora, astfel încât, dacă dorim uh, să se pună în aplicare aceste reguli trebuie să, ne, să, ne, să le strecurăm în acordurile comerciale, iar acesta iar răspunderea socială este, trebuie să fie inclusă în acordurile comerciale. Sunt de acord cu domnul Rinaldi, trebuie să vedem cum să nu sancționăm întreprinderile europene și în momentul în care un stat partener uh, se angajează să respecte responsabilitatea socială, trebuie să ne asigurăm că există mijloacele de care are nevoie pentru ca întreprinderile în această țară, în acea țară să respecte angajamentele pe care și le-a luat și să facem uh, uh o diferențiere între produsele uh, de produse de larg consum uh, și trebuie să, se, să existe foarte clar uh, o etichetare a acestora. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul pe care mi l-a oferit și, uh, uh, domnule Caspari, sper că până la urmă să ajungem la o înțelegere privind chestiunile de fond și privind calendarul de adoptare a acestui raport. Vă mulțumesc! May I remind you particularly... Vreau să vă reamintesc, mai ales eh, celor care nu ați fost prezenți la început, de faptul că punctul 9, relațiile comerciale U.S.U a fost amânat pentru astăzi după amiază la ora 3. Nu uitați! Astfel încât trecem la punctul 10. Din moment ce, iată, ne-am eh, depășit timpul alocat eh, punctului 8, Aș dori să mă arăt um, mai exigent în ceea ce privește respectarea timpului pentru următorul punct, relațiile comerciale și economice cu Turcia. Este vorba de discutarea unui proiect de raport. Domnul Metin Kazak de la ALDE este raportorul nostru. Comisia noastră nu s-a ocupat de această chestiune în uh, le legislatura anterioară, dar este normal ca relațiile Uniunii Europene cu Turcia să facă obiectul unui raport din proprie inițiativă la începutul acestui noi mandat, dat fiind că Turcia este una dintre uh, țările, uh, cu una dintre țările cu care avem uh, o uniune vamală și este o țară candidat la Uniunea Europeană. Dau imediat cuvântul domnului Metin Kazak pentru a ne prezenta raportul său. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați colegi. Așa cum a spus domnul Moreira, rolul Turciei în relațiile economice și comerciale cu Uniunea Europeană este unul foarte important și cu lungă tradiție. Iar importanța sa a crescut în ultimii ani, dat fiind uh, poziția geostrategică a Turciei și relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene și Turcia. Un aspect foarte important a acestor, acestor relații o reprezintă Uniunea Vamală din 1996. Trei țări europene au um, Uniune, au um, Uniune Vamală cu Uniunea Europeană, dar numai Turcia este o țară candidat. Prin această uniune s-au sporit um, relațiile comerciale și economice, ceea ce, a ceea ce a dus la o integrare de piață în ceea ce privește libera circulație a bunurilor. Noul cod vamal al Turciei și sistemul generalizat de preferințe au fost adoptate de curând. Uniunea vamală se referă la toate bunurile industriale și produsele agricole procesate. Statisticile sunt foarte grăitoare. Mulțumită Uniunii Vamale, importurile de bunuri turcești în Uniunea Europeană fac din Turcia cel de-al cincelea exportator uh, și al șaptelea importator pentru Uniunea Europeană, iar cifra de afaceri anuale este de 100 de miliarde. miliarde mă scuzați. Dar Uniunea Vamală nu acoperă unele produse foarte importante, cum ar fi bunurile, produsele agricole sau achizițiile publice. Produsele agricole ar trebui să fie incluse în Uniunea Vamală, odată cu revizuirea politicii agricole comune. Iar în ceea ce privește achizițiile publice, licitanții turci se bucură de un avantaj al prețului de 15% în procesul de licitație pentru achiziții publice. Mai subzistă unele probleme în ceea ce privește barierele non-tehnice și uh, măsurile anti-dumping. Măsurile de revizuire a conformității trebuie să fie luate în considerare aici Trebuie să vedem dacă piețele interne sunt ocrotite cum trebuie de aceste măsuri sau nu. Există și unele hotărâri ale Curții Europene de Justiție, mai ales în cazul uh, Solsal. Și aici uh, putem să vedem principalele obiecții ridicate de partea turcă neajunsurile în ceea ce privește aplicarea drepturilor de, intelectual, de proprietate intelectuală și produsele contrafăcute reprezintă o sursă de îngrijorare pentru autoritățile competente din Uniunea Europeană. O integrare pe piață sporită ar duce la dezvoltarea relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană, oferind un mecanism de soluționare al conflictelor funcțional. Trebuie astfel revizuit, revizuit modul de, în care se iau deciziile la nivelul Uniunii Vamale. Chiar dacă unii consideră această reformă o alternativă la aderarea Turciei la Uniunea Europeană, la statutul de membru al Turciei în Uniunea Europeană. Turcia este membru OMC din 1995, iar uh, revizuirile politicilor uh, în această țară au, uh, au adus multe lucruri bune în ceea ce privește um, datoria publică și așa mai departe. Problemele care subzistă în ceea ce privește deficitul bugetar și barierele în calea importurilor. Turcia este membru fondator al procesului de la Barcelona și al acordului euro-mediteranean. Este vorba de cooperarea sud-sud, care uh, se dezvoltă amplu din, pe partea turcă. Turcia este membru al cooperării la Marea Neagră, a semnat unele acorduri de, acorduri de liber schimb cu, țări, cu unele țări din Balcanii Occidentali. Germania este uh, un, unul dintre mm, partenerii comerciali importanți ai Turciei. Recent, uh, uh, Rusia însă a trecut pe locul întâi în ceea ce privește partenerii comerciali ai acestei țări, ca urmare a eforturilor de diversificare a comerțului. China, SUA, Emiratele Unite Arabe, Iranul sunt parteneri comerciali ai Turciei în afara Uniunii Europene și cota cifrei de afaceri comerciale între UE și Turcia a scăzut, dat fiind că uh, a crescut, pe de altă parte, cota partenerilor, finan- partenerilor comerciali din afara Uniunii Europene. Investițiile străine directe reprezintă un element foarte important al politicilor uh, economice și comerciale ale Turciei, dar, uh, cum am spus mai devreme, Contrafacerea și încălcarea drepturilor uh, de proprietate intelectuală reprezintă uh, în continuare probleme. În 2001 s-au luat uh, măsuri importante în acest sens. În încheiere, domnule președinte, aș dori să vă spun că relațiile între Turcia și Uniunea Europeană au ajuns la un nivel avansat. Uniunea Vamală este o parte integrantă a acestor relații cu rezultate semnificative, dar relațiile noastre se pot îmbunătăți prin revizuirea mecanismului de soluționare a conflictelor existent. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, dat fiindcă suntem presați de timp. O să dau cuvântul membrilor comisiei acum, dar vă rog foarte mult să fiți cât se poate de succinți. Începem cu raportorul din umbră, Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați și spus, o să încerc și eu să fiu succintă. Salut acest raport. Îi mulțumesc raportorului pentru activitatea sa Cred că a elaborat o analiză cât se poate de profundă și, din punct de vedere tehnic, a elaborat un raport extrem de bun în ceea ce privește rolul Turciei ca partener comercial al Uniunii Europene. Să nu uităm că Turcia reprezintă o punte de legătură în ceea ce privește relațiile comerciale, lucru semnalat ca atare în raport. De asemenea, salutăm și această funcție de punte de legătură care se concretizează în faptul că relațiile comerciale ale Turciei nu se îndreaptă doar în direcția Uniunii Europene. Consider că în acest caz diversificarea joacă un rol foarte important. De asemenea, progresele înregistrate de Turcia în domenii variate sunt și ele bine semnalate în raport. Nu trebuie să schimbăm nimic la acest capitol. Este, aceasta este starea lucrurilor semnalată foarte corect de dumneavoastră. Uh, de asemenea, trebuie să analizăm situația dreptului la proprietate intelectuală care trebuie să fie mai bine uh, respectat în Turcia. În Turcia situația este după cum uh, uh voi releva în cele ce urmează uh, Există stipulări foarte clare în ceea ce privește respectarea proprietății intelectuale, dar punerea în aplicare a acestui drept nu este foarte bună. De aceea voi și înainta un amendament în acest sens. Este adevărat că avem o situație mai delicată. În Turcia este în Uniunea Vamală, dorim să semnăm o serie de acorduri cu acest stat, dar, sinceră să fiu, suntem mai degrabă departe de a avea o, Turcia ca membru cu statut de plin. Turcia, într-adevăr, este un, un stat candidat, motiv pentru care acum are un rol mixt, dificil de descris, în primul rând, dar și dificil de tratat de ambele părți. De aceea, trebuie să încercăm să găsim soluții adaptate la situația dată. Un ultim punct ar fi acela menționat și de raportor, și anume faptul că relațiile comerciale între Turcia și Germania sunt destul de complexe. Săptămâna trecută, o delegație economică împreună cu domnul Brudele, ministrul Uh, finanțe germani și a, a diferiți agenți uh, industriali au uh, efectuat o delegație în Turcia și au menționat în discuțiile lor o serie de puncte relevate și în raport. Nu doresc să intru foarte mult în detaliu. Ideea este că nu întotdeauna implementarea principiilor care stau la baza relațiilor comerciale este una optimă în Turcia. Au existat critici la adresa acestor chestiuni, dar eu cred că totuși trebuie să lucrăm împreună cu Turcia pentru a înregistra progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trebuie să încheiem această discuție până la ora 11. Prin urmare, voi, oferi, voi aloca timp de vorbire. Două minute și jumătate pentru următorii vorbitori. Francesca Balzani are cuvântul. Grazie, președinte. Vorrei ringraziare anzitutto il relatore. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte aprofundat și echilibrat. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia sunt uh, foarte vechi și foarte profunde. S-a vorbit despre Uniunea Vamală, care a permis creșterea volumului schimburilor comerciale și s-a vorbit și despre poliția geopolitico-strategică a Turciei, care îi uh, acordă un rol de uh, legătură între Mediterana, Orientul Apropiat, Asia, Marea Neagră și Uniunea Europeană. Turcia reprezintă un element important de contrabalansare, dacă doriți, al Uniunii Europene. E vorba de o țară dinamică, tânără, care a trecut mai de mult printr-o criză foarte puternică, care a permis aplicarea unor reforme structurale anterioare celor care trebuie, au trebuit să fie făcute de majoritatea statelor din Uniunea Europeană. E vorba de reforma sistemului bancar, care a permis Turciei să-și ameliu. De asemenea, sunt elemente de complementaritate foarte puternice între Turcia și Uniunea Europeană, deci relația are un mare potențial. Este deci necesar să ne consolidăm relațiile reciproce. Uniunea Vamală nu include anumite elemente delicate, contractele de achiziții publice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală și astfel apar riscuri foarte grave, un risc de protecționism, de exemplu, care uh, poate să afecteze cooperarea între state și să repună în discuție posibilitatea de a se ajunge la rezultate bune în domeniul energetic, în domeniul mediului, în domeniul infrastructurilor și al serviciilor. Și deci, în ceea ce privește valorificarea la maximum a posibilităților și minimizarea riscurilor, este foarte importantă. Cred că trebuie să putem lucra pentru a consolida relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Vă mulțumesc! Doamna Keller, mulțumesc, eu sunt de la Verzi Vreau să-l felicit la rândul meu pe raportor pentru acest raport. Am foarte puține observații de făcut. Cred că acest raport este foarte interesant și cred că ar avea și o mai mare greutate dacă s-a referit la uh, pregătirea pentru aderare la Uniunea Europeană a Turciei pentru că nu e vorba aici doar de găsirea de standarde sociale, de mediu, de drepturile omului. Acestea pot să fie subliniate mai mult decât sunt în raport, însă se uh, justifică și referința la uh, problemele legate de Uniunea Vamală, pentru că Turcia este membra Uniunii Vamale, dar nu are cum să participe la negocierile acordurilor de liber schimb cu state terțe. Deci cred că s-ar justifica uh, acel mecanism care a, fost mecani- uh, care a fost menționat, mecanismul obligatoriu și m-ar interesa să știu la ce vă referiți. Uh, în acest sens. Pentru că cred că trebuie ca fiecare partener să aibă un cuvânt de spus în legătură cu acordurile ce vor fi îndeplinite. În ceea ce privește politica energetică, noi am dori să se sublinieze și potențialul de energie regenerabilă pe care îl are Turcia. Mai sunt multe de făcut, sigur, dar există un potențial foarte mare și cred că vom face niște amendamente legate de astfel de proiecte. Pentru că tot în calitatea, în uh, lumina pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, noi trebuie să stimulăm astfel de proiecte. De exemplu, centrale nucleare în uh, regiuni care sunt uh, cu risc seismic mare. Trebuie să uh, fie criticate aceste proiecte și Turcia trebuie să aplice standardele necesare. În versiunea în limba engleză se, nu se menționează femeile de afaceri foarte pline de succes care există în Turcia și cred că ar fi bine să fie incluse, pentru că sunt într-adevăr foarte multe și au foarte mare succes. Deci să se vorbească și de mecanismul acesta obligatoriu și de drepturile sociale și de mediu și de asemenea energiile regenerabile. Altfel vom susține acest raport foarte puternic. Mulțumesc! Domnul Toirer de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Însemnătatea Turciei ca partener comercial pentru Uniunea Europeană a fost deja menționată. Trecem acum printr-o perioadă de tensiune economică și mi se pare că acum Turcia reprezintă o piață foarte importantă, mai ales pentru noi, cei din Uniunea Europeană. Așadar, în această ordine de idei aș dori să ne axăm asupra unui punct care probabil că în trecut nu a fost tocmai pe ordinea de zi a activității noastre. Este vorba despre rezultatele unui acord bilateral cu Corea de Sud care au, răta, au arătat exact la ce se poate ajunge dacă am avea și cu un acord de liber schimb cu Turcia. Așadar, discutăm despre modul în care acordul de liber schimb, acordul bilateral de liber schimb a afectat și țări terțe sau a implicat indirect și țări terțe. Și putem așadar să adresăm în această ordine de idei următoarea întrebare. Țările care semnează cu noi un acord de liber schimb și care au cu noi o nevamală, cum anume pot fi ele încadrate în acordurile ulterioare comerciale? Cred că ar trebui să avem un obiectiv foarte clar și anume acela de a primi o opinie din partea Comisiei pentru a vedea cum anume putem să tratăm această chestiune pe viitor pentru a soluționa problema de ambele părți. Mulțumesc! Uh, Joe Higgins from the GUE. Domnul Higgins din partea GUE. Thank you, Chairman. Well... Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu mare atenție raportul domnului Kazak și acesta este pătruns de o viziune economică neoliberală și de dreapta. Rezoluția dorește un sistem de liber schimb, liber pentru toți. E vorba de deschiderea serviciilor publice și achizițiilor publice către marile întreprinderi din aceste domenii din Uniunea Europeană. Nu știu dacă colegii sunt conștienți de rezultatele unei astfel de privatizări esențiale. Resursele în acest caz dedicate serviciilor publice și asistării persoanelor care sunt beneficiarele serviciilor publice ar ajunge în buzunarele unor companii multinaționale străine. Domnul Kazak deplânge faptul că investițiile străine sunt uh, scăzute față de uh, produsul național brut, produsul intern brut și crede că este nevoie să se stimuleze investițiile străine uh, directe. Foarte mulți mii de lucrători de la fosta întreprindere de alcool și tutun uh, au fost victimele unei astfel de reforme structurale și unei astfel de privatizări. Și nu știu ce ar avea de spus despre propunerile de muncă Cazac, pentru că mii de persoane și-au pierdut locurile de muncă. La punctul 19 din rezoluție, uh, aș dori să-l rog pe domnul Cazac să clarifice ceva, pentru că se pare că dorește o anchetă, o investigație a motivelor pentru care Turcia își diversifică comerțul către alte domenii, de parcă i-ar părea rău că nu toate afacerile sunt încheiate cu Uniunea Europeană și mă intrigă foarte mult cererea domnului Kazak Președintele amintește că nu mai este mult timp pentru acest vorbitor. Deci, domnul Kazak dorește să intervenim în dreptul Turciei de a participa la Uniunea Vamală și anume să uh, cerem să nu se mai respecte drepturile omului sau cum? Uh, pentru că se respectă drepturile omului în Turcia și și uh, domnul Kazak spune că noi ar trebui să închidem ochii. Bine, vorbitorul este întrerupt. Domnul Darthmouth, din partea EFT Foarte succint, o să încerc să fiu și eu. La numărul 4 se spune, se vorbește despre populația tânără și dinamică a Turciei. Este oarecum uh, fals, pentru că acum populația crește cu 1,3% și la acest nivel, în 2050, populația Turciei va fi de 130,4 milioane de locuitori. Deci este mult mai mult decât ceea ce semnați noastră în raport. Acest fapt arată evoluția Turciei și arată faptul că Turcia, ca în Uniunea Vamală, o duce foarte bine. Poate chiar prea bine. Tocmai de aceea nu avem niciun argument în ceea ce privește dislocarea socială a Turciei ca membru al Uniunii Europene. Dar Există grupurile politice care doresc ca Turcia să fie membru al Uniunii Europene și acestea pot să se bucure pentru că, iată, în Marea Britanie toate partidele politice, inclusiv verzii, sunt pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Asta în ciuda dislocării populației ce ar rezulta astfel și în ciuda marilor fluctuații de populație care vor uh, rezulta. Așadar, ce arată acest lucru? Da, într-adevăr, suntem pentru libera circulație a produselor, a serviciilor, dar când vine vorba despre libera circulație a persoanelor, aceasta nu trebuie să fie imediata consecință a statutului de membru al Turciei. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Uh, dăm cuvântul domnului Anzalane din partea comisiei. Vă rog, aveți două minute la dispoziție. Who is speaking on behalf of commission? Aș dori să știu cine ia cuvântul din partea comisiei, spune președintele. Eu, domnule președinte, și vă mulțumesc. Foarte pe scurt, câteva remarci preliminare cu privire la acest raport, proiect de raport. Suntem, salutăm această inițiativă și mulțumim raportului pentru documentul furnizat. Reiau așadar. Mulțumim raportorului pentru elaborarea proiectului de raport. Per ansamblu, putem să spunem că acest raport este echilibrat, tratează mm, o serie de subiecte interesante, de exemplu, se discută și despre neimplementarea corectă a unor uh, prevederi ale unii vamale care împiedică relațiile comerciale. De asemenea, se tratează subiecte care trebuie să fie fie îmbunătățite, fie actualizate pentru a avea un cadru comercial mai modern și mai bine, din punct de, mai bun din punct de vedere operațional. Suntem dispuși să ne aducem aportul la acest raport Și, în concluzie, doresc să spun că așteptăm raportul final, de asemenea, interesându-ne și procesul de follow-up um, al autorităților din Turcia. La urma urmei, o serie de puncte din raport sunt sensibile și sunt extrem de uh, mare interes pentru autoritățile din Turcia. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să știu dacă domnul Kazak dorește să ia cuvântul la final. Da, господин председател, съвсем накратко бих искал да благодаря Da, domnule președinte, foarte pe scurt aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile acestora pe marginea proiectului de raport în ceea ce privește relațiile comerciale cu Turcia. Am auzit câteva intervenții extrem de valoroase și, de asemenea, am văzut că există intenții de a depune amendamente. Cred că astfel raportul va deveni și mai util și mai comprehensiv astfel încât să putem acoperi toate subiectele legate de această temă. În ceea ce privește comentariile colegului nostru de la PPA, aș dori să spun că, da, într-adevăr, chestiunea proprietății intelectuale este extrem de importantă. S-a menționat acest lucru de câteva ori în raportul în cauză pentru că Uh, vedem că țările europene își reduc investițiile directe din cauza lipsei uh, respectului uh, proprietății intelectuale în Turcia. De asemenea, aș dori să spun că sunt recunoscător pentru ideile referitoare la mai bună implementare a Uniunii Vamale cu Turcia. S-a menționat uh, faptul că creșterea numărului de acorduri de liber schimb și faptul că Turcia reprezintă un membru al Uniunii Vamale, dar nu și al Uniunii Europene, mm, îngreunează situația când vine vorba despre implementarea acordurilor de liber schimb. Așadar, ne confruntăm cu un dezechilibru când vine vorba cu relațiile cu alte state. Foarte important este însă de relevat următorul lucru și aici sunt de acord cu doamna Keller. Trebuie să subliniem importanța energiilor regenerabile și trebuie să încurajăm Turcia să se îndrepte mai mult în această direcție la unison cu eforturile Uniunii Europene. Asta pentru a genera energie din resurse regenerabile. În ceea ce privește comentariile domnului Higgins și ale domnului Dartmouth, aș dori să subliniez faptul că da, într-adevăr, Turcia reprezintă o țară în curs de dezvoltare și prezintă o dezvoltare extrem de dinamică, mulțumită faptului că se înregistrează un, o, o, uh, dinamică foarte mare a populației. Acest lucru ar putea fi extrem de benefic, nu doar pentru Turcia, ci pentru toate țările care încearcă să iasă din criză. Totodată cred că libera circulație a bunurilor și a serviciilor, dar și a persoanelor, va contribui la îmbunătățirea relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Turcia. Aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor pentru aportul adus. Aștept cu nerăbdare amendamentele și sunt dispus să dezbat aceste chestiuni cu toți colegii care doresc să contribuie la îmbunătățirea raportului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În ceea ce privește termenul de predare a amendamentelor, acesta va fi la ora 5 după amiaza pe data de 7 a acestei luni. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Vedem că mai avem încă două puncte înainte de a începe reuniunea coordonatorilor, care este programată pentru ora 12. Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu respectarea timpului alocat. Punctul 14. Aplicarea anumitor orientări pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public. După cum știți, Uniunea Europeană participă la e, liniile director, linie directoare privind exporturile, creditele la export, chestiuni uh, incorporate în legislația europeană printr-o decizie a Consiliului. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, propunerea în curs a fost depusă de Comisia Parlamentului European prin procedura uh, legislativă ordinară. Raportorul este Ianic Jadot din partea grupului Verzilor. Comisia noastră este competentă în fond Așadar, dau cuvântul domnului Jadot pentru a ne prezenta opiniile sale cu privire la acest subiect. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. După răspunderea socială și legăturile comerciale cu Turcia, cred că este foarte bine să terminăm cu acest subiect mai ușor. Este vorba de propunerea Comisiei, așa cum bine a spus și dumneavoastră, privind regulamentul Consiliului, cu privire la aplicarea liniilor directoare ale OCDE pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public. Așa cum ați subliniat și vreau domnule președinte, acest dosar care la început uh, împărea unul destul de simplu, fiindcă nu cuprinde decât patru considerente și trei articole, bineînțeles, și cu o anexă mai lungă, Până la urmă face trimitere la niște subiecte complexe care, după părerea mea, necesită dezbatere și ridică unele întrebări. Iată de ce trebuie să ne ocupăm noi. A spus și dumneavoastră că prin tratatul de la Lisabona Parlamentul este colegiuitor privind acest subiect. Iată de ce trebuie să ne asumăm competențele și responsabilitatea în acest sens. Iar în cele din urmă, Această chestiune ține de domeniul nostru de competență, deci mi se vorba de o chestiune neutră. Iar acest dosar reprezintă uh, o legătură cu acordul OMC în ceea ce privește măsurile compensatorii. Iar în cadrul OMC-ului ni se spune până la urmă că, într-adevăr, avem dreptul să obținem ajutoare publice în aceste domenii în momentul în care statele respectă aceste linii directoare, aceste aranjamente ale OCDE-ului. Iată aici, deci ne găsim în cadrul unui subiect care ne permite, într-o oarecare măsură, să să facem aceste agenții de credit mult mai sigure din punct de vedere juridic și activitatea acestora, bineînțeles. Uh, creditele la export care beneficiază de sprijin public um, revin asupra lor. Aici vom avea un document uh, de lucru în curând, pe care îl veți primi, bineînțeles. Dar asta să vedem care este situația. Suntem într-o situație de criză a creditului, care are legătură, bineînțeles, cu criza financiară și care face ca agențiile pentru credit la export să joace un rol mai important în ceea ce privește sprijinul acordat industriilor europene și în activitatea lor în cadrul comerțului internațional. Am văzut în cadrul unui domeniu care nu are nicio legătură cu dosarul nostru, în ceea ce privește creditele pe termen scurt, uh, pe o perioadă de sub 2 ani, am văzut că aceste agenții au o activitate mult mai sporită, mult mai puternică, iar în același timp Comisia Europeană în decembrie 2008 a adoptat un cadru comunitar care uh, dădea o marjă de manevră mai mare a statelor în ceea ce privește acest aspect al finanțării. Criza financiară este al doilea aspect. Vorbim aici despre miliarde de euro și ne dăm seama, bineînțeles, că eh, intervenția acestor agenții în proiecte mari ne face să ne gândim, să, ne, să mai reflectăm asupra deciziilor făcute eh, în ceea ce privește cheltuielile publice, fiindcă în momentul în care uh, Uh, există o incapacitate de plată, până la urmă statele scot bani din buzunar. Criza actuală a dus la o creștere a incapacităților de plată, bineînțeles. Acest lucru trebuie să ne facă să fim mai atenți la proiectele de, în care investim și cum putem evita aceste incapacități de plată. Aici se pun foarte multe întrebări, se ridică foarte multe chestiuni. În primul rând, iar aici aș dori ca uh, Uh, comisia să-mi dea un răspuns mm, mai clar uh, și o rog să se pregătească. În ceea ce privește criza creditelor, este foarte important să ne asigurăm că la nivel european uh, operațiile și, operațiunile și proiectele susținute trebuie să fie unele sănătoase din punct de vedere al finanțărilor, bineînțeles, și din punct de vedere al capacității de a fi rambursat creditul. Și în momentul în care ne aplecăm uh, asupra acestui subiect, ne dăm seama că este foarte greu să obținem date, informații privind proiectele care au fost finanțate de agențiile europene de credit la export. Prima mea întrebare astfel, pe care, prima întrebare pe care aș dori să o adresez comisiei, este următoarea. Sunteți de părere că exigențele de publicare a informațiilor financiare Eh, incluse în cerințele OCDE din 2005 sunt suficiente pentru a controla ehm, operațiile financiare, operațiunile financiare ale acestor ehm, agenții pentru credite la export. Credeți oare că am tras toate învățămintele din această criză financiară și că uh, perspectiva unui număr crescut de incapacitate de plată, de rambursare a creditului, justifică solicitarea unor exigențe de publicare acestor date. Am putea ca în acest raport pe care îl vom propune să ne gândim că Parlamentul European ar putea să ceară Comisiei Europene să uh, publice un raport anual privind activitățile agențiilor pentru credite la export europene pentru a ne asigura că se respectă cadrul juridic european care are ca scop asigurarea securității activității acestor uh, agenții să fie mai bine cunoscut uh, uh, și de către Comisie și de către Parlamentul European. În al doilea rând, în contextul de criză economică, trebuie să ne asigurăm că agențiile pentru credit la export dau dovadă de concurență loială. Din nefericire, asistăm din ce în ce mai mult și vreau să-mi infirme sau să-mi afirme Comisia acest lucru, o concurență între agențiile naționale care ar putea să pună sub semnul întrebării însăși fiabilitatea și perenitatea finanțării acordate, mai ales în ceea ce privește uh, chestiuni foarte importante ale acestei reglementări care se referă la primele și garanțiile financiare aduse de agențiile de credit la export. Discutând acest subiect, ne dăm seama că în ceea ce privește agen- activitatea specifică a acestor agenții, care cumva se substituie piețelor asumându-și unele riscuri pe care piața nu și le asumă întru totul, ne dăm seama că este foarte greu să ne dăm seama modul în care sunt evaluate riscurile de către agenții. Fie că este vorba de riscul de mediu, social, politic și așa mai departe. Astfel încât prima întrebare care se pune în acest um, al doilea capitol mare al întrebării mele pe care trebuie să o adresez comisiei este dacă comisia cunoaște existența unor divergențe foarte puternice între sistemele de evaluare a riscului ale agențiile și modul în care integrează calcul de risc uh, de mediu social și politic și dacă consideră că ar trebui să fie sporite aceste exigențe în ceea ce privește evaluarea cunoștințelor și metodologiei evaluării riscurilor pentru a se asigura că în cadrul Uniunii Europene nu avem o situație uh, de concurențele loială în ceea ce privește analiza riscurilor. Și a treia parte mare, și o să mă opresc aici, bineînțeles, este foarte important să îi ajutăm pe exportatori pe piețele internaționale. Dar, bineînțeles, trebuie ca acest lucru să meargă mână în mână cu exigențele noastre de durabilitate la nivel european, trebuie să se țină cont uh, de chestiuni sociale, de chestiuni de mediu și aici nu știm foarte clar uh, ce obținem în momentul în care începem să analizăm acest uh, dosar. Este adevărat că agențiile pentru credit la export au unele proiecte petroliere, miniere, de extracție și așa mai departe și aici este foarte clar că aceste proiecte sunt foarte sensibile. Finanțarea unei platforme petroliere la ora actuală pune unele, aduce cu sine unele riscuri de mediu. Am uh, văzut că în unele țări există și riscuri politice care mm, sunt asociate acestor proiecte, unele miniere, de pildă. Am văzut ce se întâmplă. Deci cum putem să facem, uh, cum putem să finanțăm studii de impact asupra acestor proiecte și să le, acestea să fie mai transparente, să le cunoaștem mai bine rezultatele uh, Același lucru este valabil și pentru unele țări de dezvoltare. Avem uh, uh, o treime din uh, datoria publică suverană care este legată de garantarea acestor proiecte, de garanțiile oferite de aceste proiecte. De iată, deci ne aflăm pe un teren destul de delicat și în final doresc să vă spun că într-adevăr acest aranjament al OCDE este un acord amical care nu este obligatoriu Trebuie să ne dăm acordul sau nu asupra punerii sale în aplicare, dar, iată, acum tratatul de la Lisabona ne-a dat competențe și putem să ne asigurăm că există o mai, o mai bună cunoaștere a activității agențiilor, o mai bună înțelegere a riscurilor luate. Să vă dau un exemplu, de pildă, o bancă care beneficiază de o asigurare din partea unei agenții pentru credit la export nu este obligată eh, să aibă uh, Uh, să aibă o contrapartidă din fonduri proprii în ceea ce privește angajamentele pe care și le asumă. Iată, această chestiune nu este deloc neglijabilă. În uh, punerea în aplicare anterioară a reglementărilor OCDE, Uniunea Europeană a, a dorit, uh, a adus adăugiri suplimentare, astfel încât, iată, avem posibilitatea de a face mai mult și cred că în documentul de lucru pe care îl veți avea la dispoziție se vor face unele propuneri pentru a avea o acțiune europeană sporită aici. Mulțumesc, domnule președinte, înainte de a da, com- de a da cuvântul comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate. De domnul raportor, aș dori să dau cuvântul um, celorlalți membri ai comisiei care doresc uh, să își exprime punctul de vedere, dar dat fiind că întâlnirea coordonatorilor era programată pentru ora 11 și jumătate și dat fiindcă mai, am, mai avem încă o chestiune foarte importantă de discutat această dimineață, vă rog din suflet să fiți cât se poate de succes. Să știți că vă cronometrez. Domnul Caspari are cuvântul. Doresc să fiu foarte succins. Îl felicit pe raportor pentru prezentarea deosebită. Cu siguranță când vine vorba despre amendamente vor avea loc, când vine vorba de depunerea amendamentelor vor avea loc dezbateri. Aș dori însă să reflectăm mereu asupra faptului că se poate ajunge exact la opusul a ceea ce ne dorim dacă pretențiile noastre sunt prea mari. Cred că anumite țări nu au nicio pretenție ce privește creditele la export. Aici mă gândesc, de exemplu, la China, țară care a fost deja menționată. Și dacă noi impunem Uh, reguli mult prea mari, mult prea stricte, atunci companiile noastre nu mai pot să participe la aceste relații. Și se va ajunge la relații comerciale cu țări care nu respectă absolut niciun standard și se va ajunge, după cum am spus deja, exact la opusul a ceea ce ne dorim. De aceea i-aș fi recunoscător raportorului dacă s-ar gândi și la această chestiune și anume ce se poate întâmpla dacă pretențiile ridicate sunt mult prea exigente. Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci dau cuvântul comisiei. Au fost multe întrebări, dar vă rog să nu vorbiți mai mult de trei minute. Domnul Redoni. Um, uh, În primul rând, aș dori să subliniez faptul că împărtășim analiza realizată de raportor în legătură cu provocările și punctele cele mai importante legate de acest subiect. Avem uh, o chestiune specifică de subliniat și anume, sigur că este vorba de o dimensiune europeană, dar la ora actuală nu există agenții Uh, de export europene. Există 23 de uh, astfel de agenții și deci fiecare stat membru trebuie să decide dacă dorește sau nu să aibă astfel de uh, orientări pentru creditele la export. Apoi este vorba și de transparența acestei coordonări. Sigur că fiecare Uh, mandat național se referă deja la chestiunea transparenței publice. Și ne uh, face plăcere să purtăm un dialog cu Parlamentul pe acest subiect. Va trebui să vedem uh, dacă vom cădea de acord în legătură cu sugestiile de făcut. În ceea ce privește concurența, un subiect foarte important, Dorim să spunem că există o sarcină foarte importantă legată de un obiectiv comun pentru toți participanții. Acest lucru a fost recunoscut de către OMC ca referință într-un context mai extins și poate fi utilizat și ca referință pentru standardele din uh, Uh, relațiile cu al, anumiți neparticipanți. Însă au fost mari probleme, de exemplu, în legătură cu China, în acest sens și încă ne ocupăm de această provocare. În ceea ce privește diferitele riscuri, vreau să spun că uh, clasificarea folosită de raportor este una foarte relevantă și anume riscurile comerciale și de asigurări care sunt incluse în părțile tehnice ale acordului, adică există o clasificare a riscurilor pe țări, am stabilit de asemenea împreună un plan de clasificare uh, privat. Apoi, în ceea ce privește dimensiunile sociale și de mediu, trebuie să se sublinieze că OCDE are un instrument diferit, specific, referitor la, la orientările pentru credite la export. Procedura este alta. Există niște orientări privind mediul care acoperă și dimensiunea socială și drepturile omului și, de asemenea, creditele uh, durabile și chestiunile anticorupție. Așadar, instrumentele există, cel puțin la nivel formal, dar trebuie să fim și gata să analizăm sugestiile de a colabora la eficientizarea acestora și la uh, aducerea lor mai aproape de standardele pe care dorim să le aplicăm. Dați-mi voie să mai fac și un comentariu legat de formă. Noi am menținut această propunere în mod deliberat, deși este destul de veche, cred că ați constatat că ultima dată când a fost adoptată o decizie de către Consiliu pentru a transforma regulile OCDE privind creditele la export în legislație europeană a fost uh, luată în 2002 și această propunere este din 2006. Nu pot să vă spun de ce a durat atât de mult la Consiliu să se adopte acest document, dar noi am dori să uh, devină legislație europeană cât mai repede. După cum a spus și raportorul, pe bună dreptate, e vorba de un subiect foarte important uh, legat de OMC și ar fi important să-l includem în legislația europeană. Și cel de-al doilea lucru legat de formă se referă la uh, mecanismele legislative europene care sunt mult mai lente decât uh, adoptarea acordurilor OCDE. Deci suntem tot timpul în urmă, tot timpul mai lenți față de uh, ce se întâmplă la uh, OCDE și față de cum se iau deciziile acolo. Aș dori să discut mai întâi la nivel neoficial cu domnul raportor să vedem dacă va fi posibil un mecanism special pentru ca aceste dosare să fie tratate mai rapid pe viitor. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că suntem în urmă față de program. Mai dorește cineva să facă niște remarce de încheiere, domnul raportor? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei și mulțumesc domnului Caspari. Într-adevăr, dezbaterea abia acum începe. Vă voi prezenta un document de lucru care vă va permite tuturor să vă implicați în această muncă. Vreau să spun că avem aceeași preocupare cu domnul Casparis și anume concurență loială după cum a spus colegul nostru, mai ales cu China. Întrebarea este ce putem spune noi chinezilor dacă nici noi nu știm cum stau lucrurile la nivel european. Cred că trebuie să înțelegem nivelul european mai bine, mai coordonat, să vedem care este funcționarea, care sunt nivelurile de uh, sprijin public la nivel european, dacă dorim să avem argumente pentru chinezi ca să uh, îi putem acuza de concurență neloială. Trebuie deci să cunoaștem mai bine ce se întâmplă la nivel european pentru a avea o poziție de forță în relațiile cu partenerii comerciali. Mulțumesc. Președintele, vă amintesc că al doilea schimb de opinii pe acest subiect va avea loc la următoarea reuniune, 13 sau 14 iulie. Vom începe acum reuniunea coordonatorilor, dar mai trebuie să ne ocupăm și de un subiect foarte important, și anume clauza de cartare bilaterală a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Corea. Am avut până acum două schimburi de opinii pe acest subiect, deci nu este ceva nou. Am să dau cuvântul direct domnului raportor Pablo Zalba. Estimados colegas, hoy examinamos mi proyecto de informe sobre la propuesta adjunta de reglamento. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi examinăm proiectul meu de, la, de raport în ceea ce privește utilizarea clauzei de salvgardare bilaterală a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea de Sud. Pentru ca aceasta să fie implementată, ea trebuie să fie uh, pusă în practică, trebuie să fie implementată la nivel european. Deci, este în primul rând vorba despre delimitarea drepturilor partenerilor. În ceea ce privește alocarea competențelor, aceasta este strâns legată de implementarea clauzei de salvgardare. Elementele esențiale care trebuie să fie uh, tratate sunt deja incluse în acordul bilateral și trebuie să acționăm exact în acest sens. De exemplu, nu putem să schimbăm măsurile de protecție necesare. De asemenea, nu putem să modificăm durata măsurilor de protecție și modul în care acestea sunt implementate. Încercăm așadar să ajungem la o clauză de salvgardare eficientă care să poată fi utilizată. Ea trebuie să reprezinte, la urma urmei, un instrument implementabil pentru a evita dezavantajele grave și pentru a da timp uh, agenților industriali să se adapteze la regulile noi ale jocului. De aceea a fost necesar să venim cu noi propuneri. În ceea ce privește termenele limită, ei bine, la articolul 14 am prevăzut un termen limită de maximum 200 de zile în concordanță cu timpul de utilizare al măsurilor provizorii, astfel încât să evităm situația în care întreprinderile se află lipsite de protecție. Cred că acest timp este suficient pentru a face o verificare, pentru a verifica situația dintr-o anumită țară. De asemenea, am venit și cu o serie de amendamente, aici mă refer la amendamentele 20-21, în care se stipulează momentul în care trebuie început, început controlul. În ceea ce privește uh, amendamentul 7, dorim să oferim posibilitatea de a aborda măsuri de protecție și în cazul uh, situațiilor excepționale supraregionale uh, cu condiția de a nu se interveni la nivelul pieței interne. Statele membre însă au manifestat opinii divergente la acest capitol și agenții industriali pot fi afectați în diferite uh, moduri la acest capitol. Este așadar absolut necesar ca agenții industriali afectați dintr-un anumit stat membru sau din mai multe state membre să beneficieze de măsuri de protecție sau să beneficieze de clauza privind măsurile la nivel supraregional. La urmă urmei discutăm și despre principiul proporționalității. Aici avem o piață foarte mare deschisă pentru exporturile din Corea de Sud. Așadar, este posibil să implementăm această clauză de salvgardare pentru o perioadă Uh, foarte scurtă, de exemplu, la, timp de 10 ani de la renunțarea la văm. În ceea ce privește relația dintre industrie și Parlament, am propus la amendamentul nou, următorul lucru, și anume ca Parlamentul să înceapă un proces de control pentru a introduce măsuri temporare și pentru a beneficia rapid de rezultatele anchetelor. Amendamentul 24 prevede crearea unei platforme online pentru schimbul de informații. Desigur, discutăm despre informații care nu sunt confidențiale și care parvin și comisiei. Această platformă informațională trebuie să fie actualizată cu noile informații rezultate din controlul uh, ca urmare a clauzei de salvgardare. Trebuie de asemenea să definim mai clar uh, ideea de dovadă. La amendamentul 15 se stipulează o nouă măsură de siguranță pentru agenții industriali. Așadar, totul se bazează pe acei factori care trebuie luați în calcul în momentul implementării regulamentului. Desigur, există și alți factori care trebuie luați în calcul la evaluarea daunelor. Un alt domeniu menționat aici este cel al măsurilor de securitate și al măsurilor de supraveghere. Noi spunem foarte clar aici că comisia este cea care trebuie să efectueze o monitorizare foarte severă din prima zi a intrării în vigoare a acordului, pentru că trebuie să verifice foarte atent ce exporturi, ce importuri provin din acest acord bilateral și ce branșe sunt direct vizate de aceste schimburi. Avem și amendamentul 17, unde mi s-a părut potrivit să stipulăm ideea unui mecanism adițional pentru măsuri de protecție în situații care ar putea defavoriza foarte grav o anumită branșă în Uniunea Europeană. În raportul nostru spunem foarte clar că uh, situația trebuie îmbunătățită. La 20, amendamentul 28 spunem că Comisia trebuie să justifice toate deciziile care uh, spun că trebuie luate măsuri sau trebuie să se renunțe la anumite măsuri. Parlamentul și Consiliul, în decursul unei luni, pot să solicite Comisiei să se prezinte în, fața Comisiei Parlamentare competente în fond pentru a justifica modul în care s-a ajuns la clauza de salvgardare sau modul în care s-a luat o decizie privind retragerea. În ceea ce privește retragerea taxelor vamale, acest lucru reprezintă o, chestiune foarte importantă pentru noi. Am luat la cunoștință faptul că diversi reprezentanți ai societății civile și ai uh, domeniului economic au, au, și-au exprimat opinia în ceea ce privește amendamentul 3 și 29, am fi vrut să fie menționate mai multe măsuri pentru aplicarea protocolului 14 pentru o funcționare mai bună a acestui instrument și pentru o mai bună colaborare între actorii vizați, un mai bun schimb de informații. În ceea ce privește comitologia acum, Această, acest regulament a fost prezentat în momentul în care Parlamentul și Consiliul utilizau instrumentele uh, de la articolul 91 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Acest proces nu a început deja, nu a început încă. Așadar, trebuie să se ajungă la un moment dat la o decizie care să fie pusă în practică și care să vizeze, desigur, politica comercială. Clauzele de salvgardare se bazează strict pe evoluția economică, motiv pentru care nu este nevoie ca statele membre să uh, aibă un demers împotriva deciziei Comisiei. Stimați colegi, sper că prezentarea mea a fost suficient de inteligibilă pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba în amendamente. Avem amendamente deja de câteva săptămâni, am putut să colaborez cu uh, o serie de colegi în vederea aspect, a soluționării aspectelor controversate. Sper că, ne vom, sper că vom putea cădea de acord asupra măsurilor de securitate. Sunt deschis uh, la uh, um, impulsuri noi pentru a avea la final o clauză de salvgardare perfect funcțională. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Deschidem acum discuția pe marginea acestui subiect. Primul care dorește să ia cuvântul este din partea Socialiștilor și Democraților, domnul David Martin. Din păcate, nu mai avem timp la dispoziție, așadar trebuie să ne limităm intervențiile la doar două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc din partea domnului Bird, care, din păcate, nu a putut fi aici la timp pentru a participa la această discuție. O să vorbesc foarte telegrafic din cauza limitării de timp. Pe scurt, suntem de acord cu raportorul, avem nevoie de o clauză de salvare funcțională. Îl sprijinim în eforturile sale în ceea ce privește uh, amendamentele 2, 3 și 29 privind uh, retragerea taxelor vamale. De asemenea, și în ceea ce privește procedura de gestionare, schimbarea acesteia într-o procedură consultativă prin uh, comitologie, ne-ar bucura să ajungem la o asemenea concluzie. Cu siguranță, dialogul tripartit va fi interesant în acest sens. Un alt punct foarte important, un punct divergent, este acela că nu sprijinim amendamentul 7. Considerăm că acesta contravine abordării holistice a pieței interne. De asemenea, considerăm că nu este un amendament practic. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge importuri din Corea în Italia prin alte părți ale Uniunii Europene? Și există și alte argumente în defavoarea acestui amendament, motiv pentru care nu suntem de acord cu abordarea regională. Avem și câteva idei pe care am dorit să le includem aici printr-o serie de amendamente care să completeze abordarea amendamentelor. Ne referim aici la amendamentele 1, 3, 8, și 18, care se referă la uh, standardele ambientale. De exemplu, s-ar putea crea anumite distorsiuni care ar putea genera utilizarea clauzei de salvgardare aici. Este foarte important să implicăm în acest proces și societatea civilă, să monitorizăm situația astfel încât să avem un sistem de avertizare timpurie, pentru că este foarte clar, statisticile sunt mult în urma realității. Așadar, avem nevoie de acces la opiniile societății civile pentru a dezbate problemele acute. Amendamentele noastre se îndreaptă în această direcție, dar pe ansamblu suntem de acord cu abordarea generală a raportorului. Vă mulțumesc! În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa. Îi cer scuze în fața dumneavoastră, fiindcă a solicitat prezența mea la reuniuni de lucru pe care nu am putut să le onorez, din păcate. Vreau să-i mulțumesc totuși pentru demersurile inițiate în realizarea acestui, efectuarea acestui raport. Câteva puncte aș dori să subliniez totuși. În primul rând, bineînțeles, uh, sunt, vorbim despre clauza de salutare privind acordul între Uniunea Europeană și Corea de Sud și ar trebui, dat fiind că este primul acord comercial de liber schimb uh, în această țară, ar trebui să avem o, am putea, ar trebui să vedem ce înseamnă această, această clauză, clauză de salvgardare pentru alte acorduri asemănătoare. În al doilea rând, se propune o clauză de salvgardare eh, regională. Această propunere mi se pare interesantă, dar aș dori să-l întreb eh, următorul lucru. Acest raport propune sporirea competențelor comisiei și o clauză de salvgardare regională, aș dori să întreb, deci, cum percepe domnia sa capacitatea de inițiativă a Parlamentului European și Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestei clauze regionale, în momentul în care Comisia decide singură în acest sens această clauză regională, va avea o viață scurtă, să spunem cum reușim să ajungem la un echilibru între legitimizarea regiunilor, o idee foarte interesantă, și sporirea Parlamentului și a Consiliului pentru a putea să, să se folosească de această nouă dispoziție. Domnul Toirer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru activitatea întreprinsă și pentru disponibilitatea la cooperare. Am participat la numeroase discuții pe marginea acestui subiect. Punctele care au fost menționate până acum sunt corecte, pentru că, iată, de clauza de salvgardare se leagă speranța noastră de a putea veni în uh, întâmpinarea dificultăților care pot apărea în acordul bilateral cu Corea de Sud. Așadar, apar o serie de întrebări dificile în ceea ce privește uh, mecanismele de securitate și aplicarea, implementarea ulterioară a acestora. La urma urmei, nu putem să schimbăm acordul bilateral în sine, ci putem doar să venim cu astfel de măsuri pe parcurs. Astfel, noi cei din Parlament putem doar să ne axăm asupra măsurilor de securitate. Raportorul a avut o serie de intervenții extrem de eficiente la acest capitol. Acum ce mai rămâne de făcut este să intrăm în detaliu. În ceea ce privește perspectiva regională menționată anterior, opinia noastră este următoarea. Ar fi util să luăm în calcul diferent, eh, modificările ce pot apărea la nivel regional pentru a declanșa măsuri de securitate. Desigur, întrebarea care se ridică aici este uh, aceea a însemnătății sau a valorii modificărilor și a modului în care acestea afectează piața internă, pentru că discutăm despre piața internă europeană. Uh, Trebuie să vedem uh, ca nu cumva uh, piața internă să fie apoi cea vizată per ansamblu, ci mai degrabă să vedem cum anume piețele individuale sunt afectate. Deci acest capitol, din punctul meu de vedere, nu este încheiat încă. Însă celelalte puncte relevate au fost cât se poate de corecte vom veni și noi cu formulări adiționale pentru a completa întregul raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Problema ridicată au fost diverse probleme ridicate de unii și de alții. În primul rând vreau să mulțumesc raportului pentru activitatea întreprinsă și pentru efortul pe care l-a depus uh, de a, de a colabora cu toată lumea. Eu am câteva sugestii, câteva îngrijorări și, bineînțeles, câteva întrebări. Uh, Propunerea mea, permit, pe care îmi permit să o fac colegului nostru, domnul raportor, este să cerem mai mult timp uh, în ceea ce vește această chestiune. Cred că calendarul propus uh, astăzi este unul mult prea strâns. Uh, prea strâns și lipsit de coerență, fiindcă ne dăm seama că audierea va avea loc după vot. Ce rost mai are să avem audiere după vot? Iar uh, uh, întrebările care sunt ridicate ar fi, bineînțeles, ar fi bine pentru domnia sa să aibă mai mult timp la dispoziție. Pentru a evita probleme care ar putea surveni din lista de timp pentru a elabora amendamente și de a nu avea un text care să se bucure de acordul tuturor. Iată deci sugestiile mele, person, nume propriu și numele grupului meu. Poate că vi se pare un detaliu și aceasta vă spun acum, dar vorbim aici despre articolul 4, chestiuni de comitologie, amendamentul 22, amendamentul 4, după mine, eu nu sunt de acord cu faptul că dispozițiile din acestui regulament uh, se, se regăsesc în, în uh, viitorul regulament. Cred că o astfel de poziție ar fi prematură din partea grupului meu. Nu sunt de acord nici cu amendamentul 22, unde se schimbă procedura de examinare cu procedura de, cons- de consultare, ceea ce înseamnă că dacă Comisia hotărăște să nu activeze măsurile de salvgardare, nimeni nu mai poate face uh, Uh, apel nimeni nu mai are niciun cuvânt de spus. Atunci trebuie să dăm posibilitatea statelor membre să se manifeste împotriva unei asemenea propuneri și să introducem posibilitatea ca Parlamentul European să facă și el același lucru. Iată deci voi înainta un amendament în acest sens. Iată deci câteva îngrijorări ale mele în ceea ce privește comitologia, dar vom avea ocazia să mai discutăm despre ele. O altă îngrijorare a mea, o, o altă întrebare în ceea ce privește clauza regională. aceasta a fost dezbătută în diverse grupuri, dar ce înseamnă regiunea? Care este definiția unei regiuni? Fiindcă definiția uh, regiunii în spirit comunitar, uh, dacă vedem ce s-a discutat astăzi cu privire la criză, îmi uh, ridică unele întrebări din nume propriu și în numele colegilor mei. Mulțumesc, domnul Caspari. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea sa. Cred că deja mulți colegi au spus uh, că în ultimele săptămâni au avut loc discuții cu grupurile politice care au arătat foarte clar cum arată situația. Critica din, exprimată este, în opinia mea, nejustificată. Toate amendamentele pe care le putem depune acum și pentru care mai avem la dispoziție o săptămână se referă nu neapărat la raportul colegului nostru în sine, ci la propunerile depuse de comisie Deja avem propunerea Comisiei de mai multe săptămâni pe masa de lucru. Am avut posibilitatea să discutăm unii cu ceilalți, să dezbatem problema și aici în plen și am avut posibilitatea de a parcurge în profunzime pro propunerile Comisiei. Astăzi purtăm discuția pe marginea raportului uh, colegului nostru, care de 14 zile ne stă la dispoziție pentru opinii și impulsuri, așadar vă rog foarte mult să, ne, să respectăm orarul, să putem vota pe 23 iunie. Am înțeles că până atunci va fi, uh, va fi avut loc și audierea, așadar vom putea să vedem exact ce rezultate aduce și aceasta. După cum au spus deja mulți colegi, această clauză de protecție regională este extrem de sensibilă. Au existat multe opinii critice exprimate la adresa acesteia. Un aspect important pentru mine ar fi următoarea chestiune. Cum protejăm în interior um, industria europeană? Cum anume asigurăm această protecție? Are sens o clauză regională aici? Eu zic că da, motiv pentru care suntem de acord cu poziția raportorului. Trebuie să vedem însă și ce se întâmplă în afară, ce se întâmplă în momentul în care partenerii comerciali includ și ei clauze de securitate asemănătoare. Mă refer aici la China, India, Statele Unite, care pot dintr-o dată să spună că nu, nu mai uh, președintele intervine și spune sau Corea, Într-adevăr, noi uh, privim China ca fiind împărțită pe mai multe regiuni și dacă există probleme în regiunea Shanghai, atunci, cu siguranță, uh, această chestiune nu este relevantă neapărat pentru întreaga China. Așadar, în opinia mea, ar trebui să fim atenți la acest subiect. Trebuie să rugăm departamentul politic ca până la uh, Uh, vot să ne uh, explice exact care este situația din punct de vedere juridic. De asemenea, departamentul politic poate și el, la rândul său, să analizeze potențialele urmări ale unei asemenea clauze regionale în cazul în care partenerii din alte zone includ și ei astfel de clauze. Și aici, concret, mă refer la India, la Canada sau la țări cu care oricum avem contacte extrem de intense, precum China sau Statele Unite. Aș aprecia foarte mult activitatea Departamentului Politic la acest capitol. Mulțumesc! <clears throat> Commission... Aș dori să ascultăm și opinia Comisiei, spune președintele domnul Michels. Um, uh, Mulțumesc foarte mult. În primul rând pentru acest raport. Cred că majoritatea amendamentelor propuse merg în direcția cea bună. Suntem pentru existența unui instrument care să poată fi folosit de întreprinderi, care să fie eficient și transparent. Și cred că în majoritatea propunerilor apreciem această necesitate de transparență ca un criteriu de definire. Sperăm să se publice rezultatele, să fie făcute publice. Deci, propunerea conține amendamente foarte interesante și foarte pozitive. Sigur că trebuie să ne și asigurăm că toate amendamentele propuse sunt uh, valabile juridic. De exemplu, în ceea ce privește acordul cu Coreea, trebuie de asemenea să respecte și legislația noastră și de asemenea să uh, fie valabile juridic în general. În ceea ce privește În ceea ce privește clauza de salvgardare, trebuie să vedem ce se întâmplă dacă anumite state sunt importate într-un anumit stat membru și apoi intră în circulație în Uniunea Europeană și ce se întâmplă dacă sunt transportate în regiunea care face obiectul măsurilor respective. Mai putem să implementăm măsurile acelea? Are sens din punct de vedere economic? Nu ar fi oare mai bine ca ă, sectorul industrial să beneficieze de protecție nu doar pe piața regională, ci pe întreaga piața Uniunii Europene? am uh, dori să discutăm și aceste chestiuni. Au fost anumite propuneri de monitorizare a importurilor, propuneri de supraveghere, ceea ce poate să fie pozitiv sau nu, dar trebuie să fie limitat la sectoarele delicate, pentru că ar fi foarte dificil și ar uh, dura foarte mult timp să monitorizăm tot fluxul comercial din Corea și către Corea. Am spus că dorim măsuri eficiente, acest lucru înseamnă că e nevoie și de o uh, investigare eficientă. Poate că cu cât o anchetă este mai scurtă, cu atât e mai puțin eficientă. Durează mult să se desfășoare aceste anchete, trebuie să se intre în foarte multe amănunte, trebuie ca cei din sectorul industrial să aibă posibilitatea să comenteze și uh, dacă uh, încercăm să scurtăm perioada, nu facem decât să periclităm rezultatele anchetei. Și încă un ultim comentariu am spus că transparența este foarte importantă. Au existat niște propuneri de crearea unei platforme pe internet unde să fie încărcate toate documentele relevante. Este o idee foarte bună, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic la ora actuală. Putem face mai târziu acest lucru, dar ne putem lua angajamentul să-l facem numai când va fi fezabil ca tehnică. Și în încheiere, sigur că procesul decizional și comitologia uh, sunt chestiuni foarte dificile. Și în legătură cu acest subiect va trebui să avem discuții aprofundate pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și câteva uh, cuvinte de încheiere din partea raportorului. Se pare că uh, Chestiunile cele mai dificile sunt legate de comitologie și de clauza de salvgardare inițială. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, vreau mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor și reprezentantului Comisiei pentru sugestii și observații. Fără îndoială, se va ține cont de toate aceste lucruri. Lui David Martin vreau să-i mulțumesc pentru remarce și să-i spun că sunt de acord cu viziunea sa asupra comitologiei. În ceea ce privește amendamentul 7 și anume problema regională, într-o primă fază este vorba de un subiect foarte, foarte dorit de către uh, industrie. Industria își cunoaște limitele și de asemenea cunoaște uh, succesul acestei mașuri, pentru că altfel nu ar ceră nu există niciun motiv juridic care să uh, împiedice o astfel de clauză regională. Și există chiar și precedente pentru uh, regiunile ultraperiferice și Africa de Sud. Aș vrea să mai spun și că orice acord de liber schimb comercial se referă la alt, un alt tip de realitate și cred că aici apare și uh, dificultatea cu care suntem confruntați. Adică partenerii noștri și partenerii noștri viitori sunt diferiți, fiecare. Am avut aici un termen de 10 ani. Trebuie să ținem cont de faptul că această valabilitate este limitată. În ceea ce privește regiunile, aici ne referim la state sau grupuri de state membre, nu facem uh, uh, referire la părți de state. E vorba fie de state, fie de grupuri de state membre. Domnule Toirer, mulțumesc pentru comentarii, așteptăm sugestiile dumneavoastră. Și acum, în ceea ce privește diferența legată de termene. Domnule Arif, cred că am făcut cu toții un efort, am prelungit termenul de depunere a amendamentelor, am purtat un dialog cu toți cei care au dorit să se implice ca să ajungem la un text cât mai consensual. Eu nu vă cer decât uh, un mic efort suplimentar ca să depunem textul la timp. Sigur că mai importantă este calitatea decât respectarea termenelor, dar eu cred că putem să realizăm un raport bun care să beneficieze de acordul tuturor grupurilor politice în termenul stabilit. Domnule Caspari, mulțumesc pentru susținerea acordată în legătură cu termen, termenele acestea și în legătură cu chestiunea regională. Așteptăm încă avizul juridic, dar deocamdată nu există niciun aviz juridic împotrivă, ci există chiar niște precedente în alte țări. Mulțumesc, președintele! S-a decis, deci, schimbarea calendarului. Termenul pentru depunerea amendamentelor este